Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam. Bună ziua tuturor! Îmi cer scuze că am început cu o întârziere de un sfert de oră. Sfertul academic. poate pentru că avem uh, niște prezentări uh, foarte științifice astăzi și cu un conținut uh, mai greu. Nu e o întâlnire obișnuită, nu avem o întâlnire obișnuită astăzi și poate că ne putem permite să avem acest sfert academic de întârziere care s-a datorat și faptului că așteptăm, așteptăm așteptam să vină toată lumea. Aveți observații cu privire la ordinea de zi? Nu. Atunci o putem adopta. Avem un corigendum. Cu privire la acele moțiuni din corigendum și uh, voturile, raportul de la punctul 11 cu privire la reducerea emisiilor naționale va fi amânat și se va discuta la reuniunea de pe 26-28 mai. Această amânare a fost propusă de către raportor, dat fiind negocierile politice care au loc între grupuri pe marginea amendamentelor. Envi este comisia competentă pe fond și votează abia în iulie, deci amânarea nu va face probleme. Suntem difuzați eh, pe internet, avem eh, interpretare în 20 de limbi. Estona, malteza și suedeza, din păcate, nu sunt eh, parte a regimului lingvistic de astăzi. Trecem acum la <coughs> principalul punct de pe ordinea de zi, aveți programul pentru audiere. Privind simplificarea PAC, politicii agricole comune. Dați-mi voie, înainte de a deschide, de a începe audierea, vreau să vă spun că simplificarea reprezintă o sarcină foarte importantă și este un cuvânt foarte important. Un cuvânt care uh, și un concept care va avea un rol hotărător pentru activitatea noastră. Vorbim întotdeauna, așa în ultimul 11 ani de când sunt eu membru al acestei comisii, am vorbit de nenumărate ori despre simplificare, dar nu a fost întotdeauna încununată de succes. La ultima reformă care a avut loc, Cum spuneam, uh, s-a, s-a făcut un pas înainte prin introducerea conceptului de greening, de ecologizare ceea ce însă a stârnit îngrijorări atât uh, din partea agențiilor de plăți cât și din partea fermierilor. Ei sunt reprezentați astăzi pentru a vă prezenta părerea lor în fața dumneavoastră a membrilor Parlamentului European care îi reprezintă pe ei și uh, în fața noastră celor care avem îndatorirea de a transmite mai departe părerea lor. Câteodată o facem într-un mod mai diplomat decât este exprimată părerea agricultorilor în mod uh, direct, chiar dacă, bineînțeles, uh, și lucrurile pe care le spunem noi sunt pline de miez, mâine, la reuniunea de la comisie, vom uh, lua o hotărâre cu privire la, raportul, la proiectul de raport din proprie inițiativă. Vă reamintiți, bineînțeles, că am um, extins propunerea inițială, că am uh, făcut o propunere comisarului. Ne-am uh, exprimat părerea cu privire la simplificare și um, arătând care, problem, care măsuri cauzau cele mai multe probleme. Bineînțeles, ne-am exprimat părerea și în fața experților noștri pentru ca, uh, pentru ca în faza de pregătire a uh, prezentărilor de astăzi să se țină cont de acest lucru. Avem trei grupuri în această, în această după amiază. În primul rând, grupul numărul 1, perspectiva fermierilor care este părerea lor. Vom avea o prezentare din partea domnului Udo Hemmerling, vicesecretar general la Uniunii Fermierilor uh, Germani, reprezentant al Copa Cogeca, și uh, José Miguel Pacheco Gonçalves, reprezentativ al Via Campesina și a Confederației Naționale de Agricultură Portugheze. Asta este primul grup de vorbitori. Apoi, grupul numărul 2, agențiile de plată, Simona Steriu, de la APIA din România. Vom avea o prezentare de la Agenția de Restructurare și Modernizare a Agriculturii din Polonia, domnul Robert Poșnic. Președintele acestei agenții este prezent este prezent astăzi aici, deci le putem adresa amândurora întrebări. Apoi îl vom avea alături de noi pe Andrew Elliott, directorul biroului Northern Ireland Executive, care se ocupă de Departamentul de Agricultură și Dezvoltare Rurală în Irlanda de Nord. Acesta este al doilea grup. Iar al treilea grup se va concentra asupra asupra, care va oferi o, o perspectivă independentă, să spunem așa. Avem o prezentare de la, din partea unui expert independent, Brian Pack, fost uh, șef uh, al um, uh, The Future of uh, Agriculture Support in Scotland și apoi vicedirector general uh, Rudolf Nogele de la AG Agri, deci vom avea și părerea comisiei Domnia sa însă este în capacitate personală uh, alături de noi astăzi. Înainte de a da cuvântul experților, aș dori să dau cuvântul coordonatorilor, după care și membrii vor putea adresa întrebări dacă vom avea suficient timp la dispoziție. Începem cu prima parte. Primul grup fiecare vorbitor va avea 10 minute la dispoziție. Iar la sfârșit, așa cum am spus, coordonatorii și membrii vor putea adresa întrebări. Mai întâi eh, dau cuvântul domnului Udo Hemmerling. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Udo Hemmerling Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun că în martie acestui an am fost ales la Copacogeca ca președinte al unui nou grup, grup de lucru, plăți directe și ecologizare. Și vedeți că încercăm să abordăm toate problemele ce țin de asta. Astăzi este 4 mai și pot să vă asigur că acum în Europa milioane de agricultori um, trebuie să-și completeze uh, cererile. Și momentul este așadar uh, cel oportun pentru a vedea cum putem simplifica lucrurile, mai ales în ceea ce privește noua politică agricolă comună. Domnul comisar Hogan, în ianuarie, la începutul anului, a făcut apel la toată Europa să facă propuneri. Întreaga Europa a profitat de această ocazie, inclusiv Copa Cogeca, și pot să vă prezint câteva propuneri importante astăzi. De la bun început, aș vrea să spun că există și o urgență că există o urgență, acum trebuie să acționăm, însă trebuie să uh, avem și o viziune pe termen mediu și lung. Noi vom încerca să obținem o modificare noi credem că nu vom putea evita o modificare a regulamentului de bază. Deci noi de la Copacogeca spunem că vrem să vedem o simplificare imediată, dar dorim să vedem și unele schimbări pe termen mediu și lung. Voi începe prin a vă da o primă impresie a modului în care vedem lucrurile acum în ceea ce privește politica agricolă comună. Avem un rezultat al negocierilor care urmează să fie aplicat și multe dintre detaliile de aplicare au venit cu întârziere, uneori prea târziu. Și noi considerăm că predictibil, prognoza din partea Comisiei de 15-20% birocrație în plus este o subestimare. Mai ales la început, uh, sarcina administrativă suplimentară este mult mai mare atât din partea agricultorilor cât și din partea autorităților. Și mai doresc să fac referire la, un, uh, la o problemă. Din multe state membre am primit informații conform cărora uh, opțiuni importante ale ecologizării nu sunt folosite pentru că statele membre au spus pur și simplu că este prea complicat și nu pot administra uh, procedurile și asta devine o problemă. S-a spus și s-a promis ca agricultorii să primească opțiuni rezonabile în, la ecologizare, că nu există, uh, că nu se vor lua măsuri uh, lipsite de sens, ci că totul va fi rezonabil. Iar acum, din motive de povară administrativă, nu uh, se folosesc anumite dintre aceste opțiuni pentru că statele membre spun pur și simplu că nu pot presta toate aceste uh, servicii și asta înseamnă că avem o problemă. Situația este una complicată, agricultorii depun cereri uh, și cu, sub presiune foarte mare. Am înțeles că și autoritățile și punctele de contact pentru agricultori sunt uh, supra-solicitate și există întrebări la care nici nu se poate găsi un răspuns, la care autoritățile nu găsesc un răspuns. Ei bine, cum dorim să acționăm sau care sunt punctele unde e nevoie de acțiune? Știm că agricultura în Uniunea Europeană este foarte variabilă și nu poate exista o singură soluție generalizată. Însă, așa cum a spus și comisarul, noi considerăm că trebuie acționat atât la nivel central european, cât și la nivelul subsidiarității. Și că la toate aceste niveluri trebuie să se ia în considerare specificitatea locală. De asemenea, nu credem că trebuie reformată de pe azi pe mâine din nou uh, PAC. Ne-ați înțelege greșit dacă ați crede asta, dar considerăm că trebuie să se identifice măsuri imediate, dar uh, poate că trebuie și pe termen lung să se facă o monitorizare pentru a se identifica eventuale erori um, făcute în timpul reformei. Și dacă se face acest lucru, trebuie să existe și posibilitatea de a schimba regulamentul de bază. Și bineînțeles, ce ne dorim este ca în fiecare moment uh, să putem să ne comunicăm experiențele în aplicarea PAC. Despre ce este vorba? Multe informații referitoare la aplicare le-am primit foarte târziu, mai ales în ceea ce privește ecologizarea. Mă gândesc, de exemplu, la uh, culturile intermediare. Nu, s-a putut, nu s-au putut face planurile de cultură pentru că au venit aceste informații atât de târziu. S-a, s-a mers, s-a uh, introdus o, um, o pauză, un, un, un termen de un an în care nu sunt aplicate sancțiuni uh, însă trebuie mers mai departe decât atât cu măsurile de sprijin pentru agricultori. În al doilea rând, ceva cât se poate de concret și de actual, înregistrarea animalelor la măsurile cuplate. Comisia, într-un prim pachet, a făcut un anunț iar obiectivul este să, sau obiectiv, ceea ce ne dorim noi este să se mențină ce era valabil până acum și anume să nu devină obligatoriu ca un animal să fie înregistrat de la naștere. Ar trebui să existe și unele excepții, de rogări. O problemă reiese și dintr-o hotărâre a Curții Europene de Justiție referitoare la pășunile permanente și definiția acestora. Am să intru mai multe de, în mai multe detalii și în timpul discuției. Noi considerăm că o rotație a culturilor la uh, culturile de pășună ar trebui să fie în continuare posibile, deci să fie odată iarbă, odată trifoi și așa mai departe. Și la final, în ceea ce privește ecologizarea, aici uh, ne-am dori simplificarea mai multor elemente, mă refer la, să vă dau câteva exemple, fâșiile marginale fâșiile în general. Um, există diferite tipuri de fâșii care sunt uh, apoi um, cultivate în mod diferit. Am vrea să existe un sistem unic, cu cerințe uh, egale, să nu se spună că o fâșie e o fâșie numai dacă are mai puțin de 20 de metri. Deci, um, să avem în vedere întotdeauna obiectivul. Obiectivul este să existe măsuri uh, voluntare luate de către agricultori pentru protecția um, apelor și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește rotația culturilor uh, și culturile intermediare, ni se spune că trebuie să fie un amestec din cel puțin două tipuri de culturi. Noi considerăm că este foarte greu de controlat și de monitorizat și mult mai ușor ar fi, ar fi dacă s-ar putea schimba această prevedere. De asemenea, definiția agricultorului activ. Bineînțeles că noi suntem pentru uh, ideea ca numai agricultorii activi să primească plăți. Însă întreg sistemul de verificări care a fost creat, cred că trebuie revizuit și sunt convins că poate fi simplificat. Pentru a-mi respecta timpul, aș dori să mă mai refer numai la câteva puncte cheie și în domeniul dezvoltării rurale trebuie să acționăm, să vedem uh, cum uh, continuăm cu uh, finanțarea dublă. Vă amintesc că este în legătură și cu următorul uh, subiect și în ceea ce privește conformitatea încrucișată, avem uh, niveluri diferite și la nivel național. Acest cross-compliance știți că este baza începând de la care pot fi uh, plătite, pot fi făcute plățile și cum nivelurile sunt foarte diferite, ne întrebăm dacă nu se poate efectua o simplificare la nivel european aici. Ajung la final. Um, suntem la începutul dezbaterii. Sperăm că toată lumea ia în serios simplificarea și sperăm că lucrurile vor fi poate chiar ca în 2006-2007. Și doamna Fisher Bowl um, s-a regăsit cu o nouă reformă a PAC și uh, sperăm că, așa ca și atunci, se va face o simplificare. Dziękuję za wypowiedź. Mulțumesc foarte mult. Vom reveni în timpul discuției, dar acum cuvântul domnului José Miguel Pacheco Gonsalves. Muito obrigado, senhor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc ehm, José Miguel Gonsalves, sunt reprezentant al Via Campesina, care este membră a la rețele de coordonare europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. În primul rând, aș dori să vă vorbesc despre obiectivul și perioada acestui proces de simplificare lansat de domnul comisar. Primul element critic pe care dorim să-l lansăm încă de la început este referitor la faptul că acest, uh, această practică de simplificare este restrânsă la cadrul legal actual, deci afectează doar actele delegate și actele de punere în aplicare. După, păr- din păr- după părerea noastră, sursa birocrației PAC-ului se găsește în structura de bază care limitează sfera de aplicare a acestei inițiative și ne face să ne punem semn de întrebare în ceea ce privește folosul său. Baza birocrației pacului rezide în deciziile politice luate, iar această birocrație nu se va rezolva peste noapte, miraculos, printr-o modificare a deciziilor tehnice de aplicare despre care se discută acum. Sigur, ne dăm seama că, pornind de la acesta, rezultatul acestui proces de simplificare va avea, în mare parte, impact numai asupra nivelului de flexibilizare a controalelor care trebuie să fie desfășurate de către statele membre. Dat fiind că pentru agricultori și mai ales pentru exploatațiile agricole familiale, impactul va fi foarte redus. Pe de altă parte, ne întrebăm dacă acest exercițiu este util într-o perioadă în care nu poate nu se poate vorbi despre validitatea aplicării, impactului și uh, îndeplinirea obiectivelor marcate pentru reforma 2013 și uh, um, și uh, răspunsul unificat în fața provocărilor care se confruntă Europa. Trebuie să existe o evaluare care vine din necesitatea de a modifica deciziile politice a reformei din, a reformei din 2013. Deci, e nevoie de o reformă intermediară a pacului înainte de 2020. Iată deci care este întrebarea ce se pune. În ce măsură e, are rost să facem această simplificare în cadrul unui proces paralel, probabil, de o reformă intermediară a PAC-ului, unde se va putea pune sub semnul întrebării tot ce s-a făcut, ce se va face în cadrul acestui proces de simplificare. Pe scurt, acest proces de simplificare are sens dacă s-ar încadra într-o reformă intermediară a pacului. Uh, chiar dacă nu suntem de acord cu faptul că acest proces de simplificare poate să o să înlocuiască o astfel de reformă sau să îi o lipsească de validitate. Deci trebuie să se limpezească un lucru. Cum se simplifică, pentru cine și în ce fel? După noi există mai multe modele de producție și mai multe feluri de exploatații agricole. Iar acest proces de simplificare trebuie să fie țintit către mici agricultori, către agricultura familială și pentru produsele care au ca scop comercializarea și consumul în zona de proximitate în, în ceea ce privește un tratament diferențiat cu privire la aplicarea regulilor, regulilor fie în ceea ce privește dimensiunea exploatațiilor agricole sau uh, în ceea ce privește uh, destinația produselor, fie piața națională, piața europeană sau piețele de pe, din țările terțe. De altfel, pe de altă parte, procesul de simplificare a pacului, ne dăm seama, nu poate să fie dezlipit de o modificare a directivelor cadru sau altor regulamente de bază care au legătură cu um, chestiunile, chestiunea condiționalității. Să vă dau câteva exemple. Directiva cadru a APEI Trebuie modificată regula de dimensiune a fâșilor de protecție de-a lungul cursurilor de apă în regiunile de munte. Este vorba aici despre regiunile uh, muntoase, regiuni de, cu, mici, cu proprietăți mici, cu terenuri mici, unde aceste fâșii cu o, lărgi, o lărgime de 2,5 la 5 metri de zonă inundabilă nu permite utilizarea acestor terenuri agricole în mare parte, de multe ori, a întregii uh, suprafețe a terenurilor, care sunt în aceste regiuni terenurile cele mai fertile și unde chestiunea referitoare la suprafața agricolă utilă este prea puțin uh, valabilă. Apoi, în ceea ce privește directiva păsări și habitate trebuie modificate condițiile în ceea ce privește zonele rețelei Natura Uh, pentru proiectele mici sau intervențiile de dimensiuni mici. Încă o dată, nu se pot aplica regulile și procedurile în mod orizontal, în mod independent uh, de dimensiunea proiectelor sau a intervențiilor ce au loc. Apoi, în ceea ce privește directiva cu privire la folosirea uh, durabilă a produselor fitofarmaceutice. Da, e, trebuie să se schimbe obligativitatea de aplicare a tuturor principiilor de protecție integrată pentru exploatațiile mici, cum ar fi obligativitatea acelor registre detaliate care reprezintă, după părerea noastră, o sarcină birocratică excesivă și lipsită de justificare pentru mici agricultori. Apoi, în ceea ce privește regulamentele cu privire la bunăstarea animală trebuie modificat caracterul orizontal al regulilor, care nu țin cont de dimensiunea exploatațiilor. Vă dau un exemplu. Obligativitatea, în cazul bovinelor, ca producătorii să aibă șgheaburi automate și, și faptul că nu se permite uh, ținerea animalelor pe uh, etajul de jos, indiferent de numărul de animale. Deci producătorii sunt obligați să, fie ca un animal sau uh, două, să aibă aceste jgheaburi și adăpătoare automate și nu au dreptul să, uh, uh, să țină animalele în, um, pe, pe etajul de jos. Ceea ce privește identificarea animală, o chestiune foarte importantă. Trebuie să se creeze un sistem simplificat de identificare animală, mai ales pentru uh, micile rumegătoare care uh, vizează micii producători a căror producție este consumată la nivel local sau la nivel regional. Și unde din acest motiv, din, uh, din cauza că această carne este consumată la nivel local sau, sau la nivel regional, trasabilitatea originii acestei um, cărni um, nu are de suferit de pe urma proceselor de, as, a, astfel de complexe, atât de complexe cum ar fi uh, cele aduse de identificare electronică. Da, e nevoie de un sistem de bază de identificare colectivă a animalelor la nivelul exploatației agricole. Cum în ceea ce privește obiectivul procesului de simplificare despre care discutăm, aș dori să fac două propuneri concrete. Cu privire la ecologizare și la diversitatea culturilor. Noi considerăm că această diversitate a culturilor trebuie să poate să fie dovedită de-a lungul întregului an și nu numai, nu numai pe perioada de control de la 1 februarie până la 31 iulie. Pe de altă parte, trebuie să fie validată în mai multe perioade și nu numai într-un singur moment, așa cum se întâmplă acum. Exemplu este cazul producătorilor de lapte, care în această perioadă de control profită de toate zonele pentru a, face, pentru a produce porum de uh, însilozare, iar posibilitatea de diversificare a, a culturilor cu 25% pentru alte culturi face, creează probleme în această perioadă, dat fiind, mai ales pentru micii producători, pentru că nu au uh, terenuri suficiente pentru a face această diversificare în această uh, perioadă în care se, se cultivă porumbul de silozare. O altă propunere cu privire la regimul micilor agricultori și în ceea ce privește obligativitatea de a menține un număr de hectare inițiale, ceea ce poate duce, dacă nu este respectat acest lucru, la um, ieșirea din acest regim sunt dați afară agricultorii din acest regim. Deci trebuie, trebuie să fie creat un procent uh, uh, care reprezintă lipsa de conformitate, cum se întâmplă în cazul regimului general, și care să nu fie doar de uh, pasibil de o lipsă de conformitate de 0,1 hectare, așa cum a fost stabilit acum. Și eu o să mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult pentru cea de-a doua prezentare, care face parte din primul grup de prezentări. Lăsat, aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Simplificarea a afectat, evident, exploatațiile mai mici ca urmare a acestei reforme. Uh, au fost excluse exploatațiile cu mai puțin de 10 hectare, iar ecologizarea exploatațiile cu mai puțin de 50 de hectare. Este, de fapt, unul din amendamentele făcute de comisia noastră la aceste propuneri de reformă a PAC ca să putem să-i ajutăm pe agricultorii mai mici, pentru că în cazul lor birocrația este realmente o problemă. Cum e obiceiul în comisia noastră, vom începe cu întrebări puse de coordonatorii noștri, începând cu domnul Des de la PP. Îi dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Aș dori să încep cu cel de-al doilea vorbitor. Domnule Consalves, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Ceea ce ne-ați spus confirmă ceea ce spun eu tot timpul prea multe uh, obligații impuse agricultorilor pun în pericol nu mari uh, agricultori, ci micii uh, crescători. Marile probleme sunt acolo la cei care au 10-15 vaci. Um, în același timp, micile, s-au făcut unele lucruri uh, pentru micii agricultori, am făcut o derogare pentru cei până la 15 hectar și în plus se primește o primă suplimentară pentru micii agricultori. Acestea au fost elementele pozitive. Mă adresez acum domnului Hammerling. Sunt uh, de acord cu ceea ce ați spus referitor la procedură. Asta i-am spus și domnul comis domnului comisar Phil Hogan în ultimele săptămâni la această dezbatere de simplificare, trebuie să mergem pe un model pe două etape. În uh, situația actuală avem mari probleme în anul acesta agricol și în același timp există diferențe față de ceea ce am solicitat și de, față de ceea ce am discutat în față de ceea ce am decis și am discutat în ultimii cinci ani. Întotdeauna am fost de părere că gardurile vii, uh, fâșiile, trebuie să fie uh, recunoscute și dacă există un drum între această fâșie și gardul viu. Iar acum administrația spune, nu știu dacă este numai cea germană, că dacă este un drum public între cele două, nu poate fi recunoscut gardul viu. Discutasem asta și comisia ar trebui să intervină, să ia o decizie și să spună că voința politică a fost ca aceste uh, fâșii să fie recunoscute. Și în a uh, doua etapă putem vorbi despre reforme fundamentale și o spun cât se poate de clar, fără a schimba dreptul de bază nu va exista simplificare. Nu trebuie să uh, dăm peste cap întreaga PAC, ci va fi nevoie de schimbări ale dreptului fundamental pentru a putea fi până la urmă credibil în fața agricultorilor. În plus, cunosc uh, politica agricolă comună de la începutul ei, uh, de când uh, am, am făcut formarea profesională și pot să vă spun că de 20 de ani n-am mai văzut aplicări atât de diferite în statele membre ca după această uh, reformă. Practic, nici nu mai putem spune că este o politică agricolă comună diferențele au devenit uh, mai mari uh, decât înaintea reformei și exact asta nu ar fi trebuit să se întâmple. Comisia ar fi trebuit să acționeze cât se poate de repede. În Germania, de exemplu, există zeci de mii de uh, hectare de pășune care au fost care s-a acționat în așa fel încât să nu trebuiască să, încât să nu treacă cei uh, 5 uh, ani. Și mie mi s-a întâmplat același lucru, a trebuit să convertesc acest uh, teren. Dacă, și mai ales la terenuri uh, date în arendă. Nu am înțeles nimic din ce au, dat, din ce au decis cei de la Curtea de Justiție. Cred că chiar n-au nici cea mai vagă idee de uh, agricultură, pentru că altfel nu ar fi putut lua astfel de decizie. În ceea ce privește fâșiile, Comisia trebuie să acționeze cât se poate de rapid pentru a clarifica pentru anul acesta situația, nu pentru următorul an. Nu se poate dacă ai un teren de 100 de metri să ți se recunoască 90 de metri de fâșie, dar dacă ai un teren de 40 ori 40, sunt 1600 de, me de metri pătrați și nu sunt uh, recunoscuți. Care e diferența? La, poate să fie mai mult la 40 ori 40 decât la terenul de 100 de metri. Foarte departe de practică sunt toate aceste prevederi. În plus, chestiunea privind cele 15 hectare. Nu se poate ca o întreprindere cu 20 de hectare să nu aibă derogare pentru primele 15, la fel ca toți ceilalți. Uh, aici încălcăm principiul legalității. La toată lumea primește uh, fondurile până la primele 30 de hectare. Uh, același lucru ar trebui să se aplice și celor, primelor 15 hectare și ne vom uh, adresa justiției în cazul în care Comisia nu face această modificare. Aș dori să spun cât se poate de clar, mai ales că se transmite și pe internet. Îmi cer scuze în fața a milioane de agricultori din Europa pentru faptul că nu m-am opus mai mult față de această reformă. Am am luptat mult, din păcate nu am obținut o majoritate în Comisia Agri pentru a crea un an de tranziție, pentru că era clar pentru toată lumea că această reformă atât de complicată nu putea fi aplicată în mod uh, adecvat în anul 2014-2015. Două voturi au lipsit și am fi putut să uh, aplicăm acest an de tranziție și de la anul am fi putut intra în pâine direct. Uh, nu înțeleg uh, și miniștrii de agricultură atâta s-au tot plâns că e greu și e greu și tot ei au fost împotriva unui an de tranziție. Uneori uh, miniștrii sunt atât de departe de viața practică încât nu putem decât să dăm din cap și să nu ne mai mirăm că cetățenii și agricultorii nu mai au încredere în uh, noi. Când luăm astfel de decizii atât de greșite, cum a fost cea cu aplicarea PAC, Uh, nu putem să avem un alt fel de efect. Este cea mai complicată reformă din ultimii 15 ani și nu ar fi trebuit să se întâmple asta. Uh, Curtea de conturi a spus că vor fi peste 25% de uh, birocrație în plus și la, dacă peste câțiva ani statele membre se vor regăsi în fața Curții de Justiție, nu e de mirare pentru că niciun stat nu va reuși să aplice în mod corect această reformă. Następna poprosiła głos. Mulțumesc foarte mult. Și acum o să dau cuvântul domnului Rode. Coordonator din partea ALDE, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am primit de vreme cuvântul astăzi. Aș dori și eu să mulțumesc uh, celor doi experți și aș dori să le adresez o întrebare. Domnule Hemmerling, ați vorbit despre datele referitoare la animale, definiția pășunii permanente și ecocondiționalitatea. Toate aceste elemente sunt toate cât se poate de importante. Însă grupurile naționale de la Copa Cogeca sunt de acord când este vorba de aceste subiecte și de aveți o unitate a pozițiilor uh, în asociația dumneavoastră referitor la poziția privind aceste subiecte. Noi în uh, Europa cădem de acord asupra unor subiecte pentru a fi mai puternici împotriva Comisiei și a instituțiilor, pentru a putea până la urmă să schimbăm ceva. La asta aș vrea să mă refer. Sunteți uniți la Copa Cogeca? Mulțumesc foarte mult. Domnul Hausling acum cuvântul. Sandra. Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să întreb ceva pe reprezentantul Via Campesina. Mi se pare interesante pro propunerile pe care le faceți uh, pentru uh, a face o diferență între micile exploatații și restul și uh, dacă puteți să ne spuneți mai multe despre aceste propuneri de a face diferențe uh, între exploatațiile agricole um, mici și mijlocii și restul, vă mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Hausling. Mulțumesc foarte mult, domnul Hausling. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să spun și eu ceva referitor la asta. Am venit cu oarecare întârziere datorită minunatei Deutsche uh, Bahn, însă uh, aș dori să mă refer la faptul că Copa Cogeca a spus că um, obligațiile impuse agricultorilor privind directiva cadru protecția apelor, uh, sunt, toate acestea sunt uh, exagerate. Dar dacă ne uităm la câți nitrați sunt în apele freatice în Germania, ar trebui să uh, Um, ne dorim ca aceste prevederi să fie și mai uh, dure și să avem standarde mai stricte în Europa. Să eliminăm aceste prevederi mi s-ar părea uh, cel puțin îndoielnic. îndoielnic. Apoi, zonele de uh, prioritate ecologică. Drag Albert Des, nu pot decât să repet faptul că s-a complicat întregul proces în lungile negocieri între Consiliu, Parlament și Comisie a fost pentru că fiecare stat membru mai dorea câte o derogare. Și pentru Parlament nu, nimic nu era, nu era prea complicat pentru a uh, include, de fapt, ceea ce își dorea fiecare. Um, până la urmă, toți cei care au participat la trialog au dus la acest rezultat și, domnule Albertez, nu trebuie să ne cerem uh, scuze, pentru că cele mai mari grupuri politice au votat pentru această reformă în Parlament da, dar la deciziile de la Luxemburg seara târziu a fost prezent și PPE-ul. N-aș arăta cu degetul întotdeauna pe ceilalți. Trebuie să um, ne asumăm responsabilitățile. Însă, cred că acum se face mult zgomot pe acest subiect. La fiecare aplicare a unei reforme, uh, există probleme. Întotdeauna a fost așa. La fiecare reformă s-a spus uh, la început că e groaznică, că nu se poate aplica și până la urmă tot a funcționat. De aceea eu aș încerca să fiu oarecum mai relaxat, să încercăm să fim mai toleranți față de erorile începutului și să continuăm. Albert Des a spus de mai multe ori că este mai puțină unitate în Europa decât înainte. Dacă ne uităm la plățile directe, avem uh, adaptare în Europa. Am reușit să obținem asta. Și cred că și la multe alte puncte nu suntem foarte nu suntem uh, mai depărtați unii de alții decât înainte, ci mai apropiați. În ceea ce privește ecologizarea, drag Albertes, nu știu cum, este, cum stau lucrurile în Bavaria, dar eu mă bucur că văd din nou uh, terenuri cultivate uh, cu mazăre, printre altele, um, unde înainte nu se cultiva așa ceva. Uh, și mă bucur să văd că se pot cultiva leguminoase. Însă la un punct trebuie să-i dau dreptate lui Albert Des. În ceea ce privește pășunile, este regretabil faptul că uh, se uh, plantează, se cultivă pe aceste uh, și că nu sunt menținute aceste suprafețe. Aici este nevoie de o corectare pentru că este o greșeală a aplicării, pentru că am obținut exact opusul la ceea ce ne-am dorit. Obiectivul nostru era clar, dar uh, și nu ne așteptam ca Curtea de Justiție să interpreteze lucrurile așa cum a făcut-o. Și referitor la Copa Cogeca, întrebarea mea pentru noastră ar fi sunteți de acord cu mine că sunt multe alte dificultăți? Sau până la urmă n-ar trebui să fim pur și simplu recunoscători că lucrurile merg, că plățile agricole în bugetul european sunt la fel de ridicate ca și până acum? Poate că toate acestea ar trebui văzute ca un succes uh, politic și n-ar mai trebui să ne tot uh, plângem de tot ce nu merge. Poate că trebuie să avem și o viziune pozitivă a faptului că majoritatea fondurilor europene merg în agricultură și acest lucru nu era de la sine înțeles în urmă cu 5 ani. Mulțumesc foarte mult. Doamna Steyer. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk dat wij uh, vandaag Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi vorbim despre viitorul fermelor de familie. Nu vreau să privesc înapoi, vreau să privesc înainte și cred că trebuie să colaborăm, să vedem care sunt posibilele răspunsuri. Exact ce spunea Albert Des mai devreme. Trebuie să vedem exact cum se va face această simplificare și să ne ocupăm. Eu vin dintr-o zonă din uh, Olanda unde oamenii au ieșit din turnul de fildeș. Oamenii doresc să rămână agricultori, și lor nu le convine faptul că pământul a fost uh, achiziționat de multinaționale. Sunt foarte multe propuneri și haideți să vedem ce se întâmplă într-o țară ca a noastră. Avem tot felul de directive în agricultură și în ultimele săptămâni foarte mulți tineri agricultori, mici, mari, din toate zonele s-au referit uh, la ceva și spuneau că nu mai vor să fie agricultori, că nu e posibil să mai fie agricultori vreau și iau uh, hotărârile mele și mă gândesc uh, la ce spuneau colegii. Trebuie să existe flexibilitate la îndemâna agricultorilor, iar simplificatoarea trebuie să se facă, pentru că e vorba de o reformă care nu poate fi pusă în aplicare pentru că dacă standardele sunt prea sus uh, și oamenii nu le pot, uh, nu pot îndeplini cerința de inovare, atunci ne gândim care va fi raportul dintre costuri și beneficii, să ne gândim ce se va întâmpla cu banii pe care îi pot investi fermierii. Și cred că este primul pas uh, în sensul reformei PAC. Vreau să ne asigurăm că agricultorii pot să-și folosească banii, pot să, să vedem de unde vin profiturile și trebuie de asemenea să vedem ce se va întâmpla. Oamenii spun că nu contează că banii ies din agricultură, dar trebuie să fim foarte atenți la acest proces. Simplificarea este unul din primii pași pe care putem face ca să ne asigurăm că tinerii agricultori rămân în această profesie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Costinger are cuvântul. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu reprezentantul Copa Cogeca că s-a ajuns la multe probleme, mai ales în aplicare și la controle. La controle va fi foarte important să se ia în vedere elementele practice, mai ales în ceea ce privește elementele de peisaj, știu că și în ceea ce privește aplicarea, ea este foarte diferită în statele membre. Uneori este foarte riguros reglementat acest lucru și, da, uneori avem senzația că nu mai știm ce se întâmplă la fața locului și când auzim ce se spune în această comisie, ni se confirmă o astfel de uh, idee. În natură lucrurile sunt cât se poate de diferite față de ce e scris într-un regulament. În ceea ce privește controalele, cred că o abordare bazată pe risc poate fi mai bună. Colegul de la Via Campesina a vorbit cel el despre asta, mai ales pentru mici agricultori, eh, dificultățile sunt mari. Un, o mică întreprindere de procesare a cărnii uh, acționează altfel decât o mare întreprindere și dacă nu acționăm în mod proporțional, vom uh, consolida numai marile uh, întreprinderi multinaționale. Și cred că lucrurile vor deveni foarte dificile dacă continuăm așa. Cred că ar trebui să sprijinim tot ce ține de simplificare. Colegul Heusling vorbește despre relaxare. Dacă el vorbește despre relaxare, trebuie să ne îngrijorăm uh, pentru că multe lucruri sunt prevăzute de comisie în actele delegate care uh, nu au fost niciodată intenționate să fie așa în voturile politice. În Austria se pune întrebarea dacă poți planta un copac pe o pajiște permanentă sau dacă asta nu încalcă prevederile. Sunt lucruri pe care agricultorii nici măcar nu trebuie să le discute și până la urmă toate acestea nu fac decât să îndepărteze oamenii de uh, Europa. Poate că lucrurile n-ar trebui să fie reglementate cu, la punct și virgulă, ci pur și simplu să se facă o adaptare și de la caz la caz. Mulțumesc foarte mult. Domnul vicepreședinte Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam, în primul rând, să le mulțumesc prezentatorilor, vorbitorilor de la Copa Cogeca și Via Campesină și vreau să mă refer la un aspect uh, referitor la modul în care a fost uh, reformată PAC. Nu trebuie să ne derobăm de responsabilitate. Este prima reformă pe care o facem, pe care o punem în aplicare a noi noastre poziții în calitate de colegiuitor și mă refer la Parlament aici. Dezbaterile au fost bogate, numeroase, fructuoase și uh, absolut ele reprezintă spiritul textului și dacă am hotărât uh, ca în trialog uh, să dăm o nouă orientare acestei reforme, atunci trebuie să ne punem problema că trebuie să ne asumăm această reformă. Nu procentajele acordate ecologizării, de exemplu, nu? Mă gândesc că în momentul în care vorbim de simplificare, trebuie să legăm acest concept de punere în aplicare a reformei. Și că astăzi mm, ar fi un punct de vedere binevenit, eu știu, n-ar fi chiar binevenit să facem o reformă în interiorul reformei, pentru că ar fi periculos pentru urmare. Pentru că s-ar putea ca în viitor să dispară mijloace care au fost alocate agriculturii. Și trebuie, deci, în această etapă, din punctul meu de vedere, Comisia trebuie să respecte spiritul legii, spiritul uh, textului elaborat de Consiliu și Parlament. Comisia nu trebuie să facă lucrurile mai complexe decât sunt, pentru că în actele delegate și în actele de punere în aplicare se vede bine că există foarte multe interpretări. Interpretări care duc către această complexitate a punerii în aplicare. Deci, în, spiritul acesta trebuie să ne îndreptăm vigilența. Adică să nu revenim la elemente de punere în aplicare, dar nu trebuie să revenim asupra marilor orientări asupra cărora am hotărât de comun acord. Și am văzut acest lucru la declararea suprafețelor. Bineînțeles, în unele state membre ale Uniunii Europene s-au ridicat niște probleme, au apărut niște probleme. Deci cred că în acest moment trebuie să respectăm conceptul de subsidiaritate, iar Comisia să fie mai aproape. Iar la următoarea reformă trebuie să se definească politic axele de orientare și poate că în felul acesta nu vom trece dincolo sau pe lângă problema modelului agricol. Parlamentul și Consiliul poate că n-au petrecut suficient de mult timp împreună ca să definească marile uh, linii de orientare, marele direcții de orientare ale modelului de agricultură pe care îl dorim. Exigențele Comisiei trebuie să ajungă la o adevărată simplificare, dar nu la o complexitate și mai mare a aplicării reformei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Hoitema. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, voi vorbi în neerlandeză și nu în germană. Cred că trebuie să ne dăm seama care este obiectivul PAC și la expoziția din anul 2000 ne-am dat seama că avem un rol important ca Uniune Europeană, un rol important pentru tot ceea ce se referă la alimentație. În 2015, în 2050, cererea de alimente va fi mulțită cu 2, iar suprafețele uh, vor, uh, se vor dubla, nu? Deci trebuie să facem un calcul foarte clar. Și totuși uh, există 5% dintre suprafețele cultivate care dispar. Și apoi uh, pe suprafețele respective care erau agricole se cultivă acum flori deci trebuie ca agricultorii să se afle în spatele tuturor acestor uh, uh, schimbări. Noi trăim cumva într-o realitate pe hârtie, din hârtie. E un text care pare bun și logic, dar agricultorul nu înțelege de ce trebuie să facă așa. Eu cred că trebuie să simplificăm politica agricolă comună, dar trebuie să ținem uh, cont de certificatele de durabilitate și vreau să știu ce consideră membrii uh, acestui prim grup de discuții. Există certificate pentru impactul de mediu, certificate pentru calitatea aerului și așa mai departe. Putem să încercăm să facem astfel încât să fim mai proactivi și să reducem impactul asupra mediului să producem mai mult cu un impact mai redus și datorită acestor certificate și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Flanagan. domnul Andreea se refera la subsidiaritate și importanța subsidiarității și a faptului că statele membre uh, își fac propriile opțiuni. Sunt de acord pentru că și eu cred același lucru, dar în același timp în Republica Irlanda există o situație anume și înțeleg că și în alte state există. Fermilor, fermierilor li se spune un lucru acasă și uh, în momentul în care întreabă la comisie li se spune ceva cu totul diferit deci lucrurile se tot repetă. Mă întreb ce cred vorbitorii despre o carte fundamentală a agricultorilor, astfel încât să știe exact în ce poziție se află. Este o chestiune care ar fi benefică și pentru instituțiile europene pentru că ar fi folosită constant de statele membre, chiar dacă guvernele ar putea să fie în favoarea Uniunii Europene. Dar când fac prostii, de obicei spun Europa ne-a spus să facem lucrurile în felul ăsta. Iar agricultorii sunt și mai încurcați. Așa că mă întreb ce părere aveți dumneavoastră vorbitorii despre o asemenea cartă de a drepturilor agricultorilor la nivel european? Mulțumesc foarte mult! Vorbitorul nu are microfon. Mulțumesc foarte mult. Cred că s-a spus deja, dar merită să repetăm din partea verzilor noi suntem de părere că simplificarea PAC nu trebuie folosită uh, ca un eufemism pentru a abandona ecocondiționalitatea și măsurile de ecologizare. Punerea în aplicare este foarte importantă și agricultorii sunt și uh, plătitori de taxe și utilizatori ai mediului, ceea ce nu ar trebui să însemne o sarcină suplimentară pentru fermieri eu mă gândesc că o serie întreagă de ferme mici ar uh, putea fi durabile. Vorbitorul din Portugalia se refera la uh, farme, ferme mici, locale, ferme de familie care pot să atingă aceste ținte de durabilitate trebuie să simplificăm, de fapt, uh, sistemul nostru de a face ferme și sistemul de piețe pentru alimente astfel încât să ne asigurăm că sunt atinse țintele de ecologizare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule, uh, aveți acum cuvântul să răspundeți. Experții au acum posibilitatea să răspundă la întrebările care li s-au pus. În ce ordine preferați dumneavoastră? Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să răspund în general la întrebări. În primul rând, vreau să vă spun că noi am analizat nu toate, ci o mare parte a propunerilor făcute din partea dumneavoastră, din partea grupurilor politice. În egală măsură am făcut și noi acest exercițiu de simplificare, bine limitați de obiectivul în ceea ce privește uh, legat de actele delegate și de punere în aplicare. Iar acest exercițiu a fost, nu a fost încununat de succes, fiindcă, la urma urmei, am ajuns uh, la modificarea regulamentelor de bază și a directivelor pe drumul acesta al simplificării. Și vă spun sincer noi uh, am ajuns la următoarea concluzie. Acest uh, exercițiu are ca scop evitarea pe plan tehnic a deciziilor politice care au fost luate. Pe de altă parte, sfera de aplicare a acestui exercițiu de simplificare pare, vă spun sincer, limitată. Nu va aduce beneficii micilor agricultori. Sunt două mari domenii unde această simplificare poate să aibă efecte pozitive în ceea ce privește simplificarea și flexibilizarea controlelor la nivelul statelor membre. Și în al doilea rând, în ceea ce privește ecologizarea. Acestea sunt cele două domenii unde, într-adevăr, simplificarea poate aduce avantaje în ceea ce privește ecologizarea. Vreau să vă spun că obligativitatea acestui procedeu este doar o mică parte care vizează Uh, doar unii agricultori, acolo unde agricultori de mici, mici agricultori, fiindcă, fiindcă nu sunt obligați peste tot să respecte ecologizarea și uh, uh, doar exploatațiile mai mari de 10 hectare au această obligativitate a greening-ului. Deci vorbim aici de posibilitatea de a obține avantajele doar pentru o parte mică a acestui, a agricultorilor europeni de pe urma acestei simplificări. Și noi am spus uh, în evaluarea inițială că acest proces are sens, după părerea noastră, în cadrul unui proces de reformă intermediară a PAC-ului. Și vă dau un exemplu în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Merită să spunem că mici agricultori sau agricultura familială nu trebuie să mm, respecte un anumit aspect al, ecocondiționalității în contextul Uh, sprijinului agricol în momentul în care această gospodărie, această exploatație trebuie să, uh, să, să respecte acest aceleași lucruri prin, uh, prin regulamentele de bază. Deja deci că nu se modifică regulamentul de bază sau directivele în ceea ce privește identificarea animalelor, de pildă, acești agricultori vor trebui să respecte, să facă față acelorași reguli până la urmă. Și apoi, în prezentarea inițială, am vorbit despre faptul că e nevoie de a oferi lămuriri. Cine, cum, ce se dorește simplifica. Fiindcă pentru agricultura de familie, pentru mici exploatații agricole, noi înțelegem că e nevoie de acest lucru, fiindcă nu se poate să existe un tratament orizontal în ceea ce privește dimensiunea exploatației agricole, tipului de agricultură despre care vorbim și chiar în ceea ce privește producția și destinația acestei producții. Dacă dorim, într-adevăr, să existe un proces de simplificare pentru mici agricultori, cred că trebuie să se încerce un tratament diferențiat pentru în ceea ce privește aplicarea regulilor cu privire la Carta Drepturilor Agricultorilor Uniunii Europene, și aici e vorba de faptul că la nivelul Comisiei pentru, drepturi, pentru Drepturile Omului a ONU se dezbate o propunere cu privire a, că, a unei cărți a drepturilor micilor agricultori, agriculturii familiale. Asta ar fi o propunere care ar reprezenta un bun punct de plecare pentru o dezbatere la nivel european. Mulțumesc! Welcome. Mulțumesc. Voi încerca să răspund pe scurt la întrebări. Domnule Rode, ne întrebați dacă suntem uniți la COPA. Pot să vă spun despre asta că problemele, bineînțeles, în rândul membrilor noștri sunt foarte diferite. Sunt într-o țară precum Germania, nu există aproape deloc ă, plăți plate, dar există toate opțiunile pentru ecologizare. Iar aici problemele create sunt foarte diferite de problemele în alte țări. Însă discuțiile din ultima jumătate de an de la COPA mi-au arătat că putem ajunge la un spirit comun când este vorba de simplificare că nu vrem să dăm peste cap toată reforma PAC odată cu dezbaterea privind simplificarea, dar atât de multe lucruri nu au mers bine încât uh, cu cea mai mare obiectivitate încercăm să le comunicăm și considerăm că trebuie abordată această problemă. Și îi răspund și domnului Heusling, din punctul nostru de vedere, nu este suficient să spunem așteptăm și vedem ce iese. Deja există suficiente uh, indicii referitoare la unde sunt problemele și cred că trebuie să începem dezbaterea <coughs> și anume ne întrebăm dacă ecologizarea este în mod sistematic uh, pusă în categoria corectă în uh, reformă. Avem o finanțare uh, de bază în primul pilon și finanțări suplimentare în pilonul 2. Și acum acestea au fost amestecate. Poate că răspunsul la Ceea ce a spus dumneavoastră sau faptul că uh, lucrurile au ieșit cum au ieșit în urma trialogului, poate că asta se datorează și faptului că viziunea domnului comisar Cioloș nu a fost cea bună de la bun început. Acum, practic, nu recompensăm agricultorii pentru Um, servicii, ci din potrivă um, îi pedepsim dacă fac ceva greșit. Și trebuie să ne punem întrebări uh, fundamentale referitoare la PAC, chiar dacă acum, bineînțeles, acceptăm această ecologizare. Domnul Huitema, referitor la sistemele de certificare, pot să vă spun așa, dacă Curtea de conturi și auditorii ne-ar da un răspuns, o confirmare clară că un audit privat poate înlocui un control de stat, atunci am putea, face o, am putea duce o cu totul altă discuție. Dar deocamdată totul este controlat de două ori și la nivel privat și de către stat și n-am rezolvat nimic. În ceea ce privește certificarea, Trebuie să ne asigurăm că asta nu că o facem lucrurile cum trebuie. Nu este ceva pentru orice mică întreprindere. Cu certificarea nu vom rezolva toate problemele de birocrație, mai ales nu la micile întreprinderi. Și trebuie să nu uităm asta. Apoi, referitor la întrebarea noastră, în ce direcție vrem să mergem. Bineînțeles, vrem să consolidăm agricultura familială. Bineînțeles că sunt prevăzute lucruri în acest sens în actuala reformă PAC, însă când vorbim despre servicii de mediu ale agricultorilor, poate că ar trebui mai degrabă să plătim aceste servicii mai degrabă decât să sancționăm încălcările. La asta ar trebui să ne gândim mai mult. Proszę Państwa, w ten sposób zamknęliśmy pierwszy panel. Bardzo dziękuję. Am ajuns astfel la sfârșitul primului grup de vorbitori. Mulțumesc foarte mult experților. Vă rog uh, să rămâneți alături de noi uh, pe parcursul acestei audieri. Ne-ar face mare plăcere dacă ați asculta și restul dezbaterii și dacă ați participat la dezbatere cu propriile dumneavoastră întrebări. Vă mulțumim foarte mult, domnilor, și acum trecem la al doilea grup de vorbitori. O să facem o mică pauză tehnică ca să vină aici vorbitorii. Deci invit uh, următoarele persoane la masă. Robert Poșnic, uh, Andrew Elliot din Orlanda și Simona Steriu din România de la Apia. Vă rog să veniți la prezidiu. Mulțumesc. Ja także mówiłem, że nie ma pani Simon Ster. Mă scuzați? Doamna Steriu nu este prezentă, e, așa este, deci doamna Steriu nu este aici în sală. Domnul Gros? domnul președinte Gros. Nu pot nici zupełnie innego. Powiedzieli, że, za, że Także proszę jeszcze raz o e, wyjaśniam, że pani e, dyrektor. Deci încă o dată aș dori să spun că doamna Simona Steriu de la APIA din România nu este prezentă astăzi în sală. Bun venit domnilor! Domnul Robert Poșnic, director al Departamentului pentru bazele de referință al Agenției pentru restructurarea și modernizarea agriculturii din Polonia. Aici uh, vom auzi punctul de vedere al agențiilor de plăți. Uh, un prim grup de vorbitori s-a referit la punctul de vedere al agriculturilor și acum agențiile de plăți se vor referi la plățile acestea. Domnule director, aveți cuvântul. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie. Domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Nu sunt um, președintele de, directorul departamentului de referință a plăților. Dar vreau să vă prezint uh, cadrul plăților în țara mea. Avem 14 uh, milioane de hectare eligibile pentru plăți. dintre care 10,4 milioane uh, parcele de referință declarate. Avem din 1,4 milioane de fermieri care lucrează acele terenuri, acele parcele. parcele. <coughs> Dintre care 2240 uh, de fermieri sunt uh, recuperați prin intermediul diver, uh, ecologizării, diversificării și alte măsuri legate de ecologizare. Alt lucru important în această prezentare a contextului de la mine acasă este faptul că acești 240.000 de fermieri reprezintă 55% a, a zonelor declarate, deci o zonă foarte mare și uh, de mare importanță. Tot cu titlul introductiv, aș dori să vă spun că Comisia, Parlamentul European și statele membre au uh, au oferit fermierilor o gamă variată de măsuri pe care le, put, pe care le pot folosi. Fermierii au la dispoziție un pachet uriaș de măsuri care trebuie îndeplinite pentru a putea completa cererile. Comisia a instituit o serie de programe. și a permis statelor membre, statelor membre să elaboreze politici agricole locale. Există deci un alt nivel de accesibilitate a programelor la, în fiecare stat membru. Termenele și condițiile În ceea ce privește negocierile condițiilor în aceste Uh, grupuri tripartite sunt foarte importante. Pe 15 martie 2015 au fost demarate lucrările, iar printre aceste elemente foarte diferite există și un număr care reprezintă schimbări foarte importante, nu doar pentru administrație, ci și pentru agricultori. cel mai evident uh, în toate țările pe care, bineînțeles, nu l-ați putut trece cu vederea, se referă la schimbările referitoare la sistemul IT. Baze de date mari necesitau o, o reformă adâncă, iar politicile pe care le-am acceptat au însemnat ca agențiile individuale trebuiau să-i ajute pe fermieri să completeze cererile avem această uh, cerere pentru asistența geospațială, iată un sistem care va trebui pus pe picioare. Schimbările acestea înseamnă și schimbarea formularelor pe care le cunosc fermierii de mulți ani. Am schimbat și definițiile cu privire la parcele. Deci, într-un singur an, iată, am făcut multe schimbări, am schimbat definiția zonelor de interes uh, ecologic. Încă un aspect îl reprezintă sfera de aplicare a informațiilor pe care statele membre și agențiile necesitate de către statele membre și de către agenții de la fermieri. Dacă informațiile și datele ar fi mai simple, s-ar simplifica și întregul proces, fiindcă e greu, le e greu fermierilor să completeze aceste ceri, cereri. Noi am uh, făcut mare eforturi pentru a-i forma pe fermieri, am avut multe seminare, seminarii, am uh, publicat documente, broșuri informative, am oferit informații pe site-uri, internet și așa mai departe, dar din păcate nu cred că am făcut suficient. Și încă de la începutul reformelor uh, au apărut greșeli în uh, modul în care erau completate cerile. Noi am crezut că, dat fiindcă fermierii au acces la atâtea informații, că vom fi scutiți de greșeli dar pentru noile sistemuri, sisteme mă scuzați, informatice, trebuie să facem față schimbărilor uh, reale care au fost operate. Sistemul trebuie să fie ajustat față de planul inițial, iar asta trebuie să se întâmple rapid. Din momentul publicării regulamentului de către Comisie. Analizez situația de, în perioada de o lună și jumătate de la începerea sistemului de înaintare a cererilor. Cred că discuția se întâmplă la momentul oportun, fiindcă, iată, avem uh, timp până la sfârșitul anului să vedem care sunt regulile care ar putea să limiteze greutățile cu care se confruntă uh, cu care ne confruntăm în ceea ce privește calculul plăților sau sancțiunilor pentru fermieri. Cererile pe care le primim acum de la fermieri sunt mai proaste. Acesta este un rezultat al schimbărilor efectuate. Iar, da, și costurile pentru menținerea sistemului LPIS au crescut cu 20% de la un an la altul. Am observat că inspecțiile veterinare sunt mai largi acum. Sunt mai multe controle pe suprafețe cu 10%, controlele sunt și mai intensificate decât în trecut. Și asta nu pentru că nu ne-am planificat bine programul de lucru, ci din cauza faptului că schimbările pe care le-am acceptat sunt totuși atât de dificile încât încât asistența la care am oferit-o nu a fost distribuită corect. Deci aceste controle fac parte din uh, regulamente. Altfel, dacă dăm pur și simplu bani, fermierii sau agențiile ar putea să fie sancționați pentru, pentru proastă implementare. Credem că costurile vor crește cu 38% în primii 2 ani. Iar asta se bate cap în cap cu activitatea suplimentară pe care o desfășurăm și cu obiectivele stabilite de comisie. Depinde o abordare ecologică, o bună distribuție a fondurilor, eliminarea solicitărilor artificiale și cerințelor artificiale. Și credem că dacă simplificăm sistemul, putem atinge aceste obiective. Acum, în ultimul diapozitiv, vă prezint unele propuneri specifice mm, de simplificare, care nu sunt într-o ordine anume, toate fiind uh, la fel de importante. În primul rând, cred că ar trebui să analizăm situația exploatațiilor diversificate în ceea ce privește modul în care își declară culturile. Să vedem dacă acest proces este prea dificil sau dacă funcționează cum trebuie pentru fermieri. <coughs> să vedem dacă nu cumva unii fermieri din această cauză nu reușesc să își completeze cererile cum trebuie. Apoi calcularea, calculul sancțiunilor financiare. Noi am dorit să ne aplicăm asupra unei perioade, să se introducă o perioadă de tranziție și în primul an de după punerea în aplicare să nu existe sancțiuni. E foarte important acest lucru. Unul dintre membrii a spus că uh, agricultorii și-au plantat deja recoltele și-au sădit deja recoltele, nu mai pot să să întoarcă acest proces din drum și aceste recolte s-ar putea să nu respecte regulamentul și reguli, noile reguli. Deci fermierii au făcut ce au făcut uh, cu, cu bună credință, iar acum s-ar putea ca, fără să vrea, încalce regulile și să fie sancționați. Unele sancțiuni sunt rezultatul ecocondiționalității și știm prea bine că acest model a fost controversat, chiar dacă a fost aplicat cu succes în toate statele membre. Următoarea propunere de simplificare, una de natură generală, este reducerea numărului de controle. Pragul de 5% pragul de 5%. Ne-am gândit foarte mult la asta. De ce 5%? De ce nu 2% sau 3%? În ceea ce privește controlele oficiale asupra șeptelului. Să ne gândim la posibilitatea de a introduce un procent, dacă, dacă procentul de 3 sau 5% pentru anumite dimensiuni ale exploatațiilor este justificat. Am putea să reducem sau să îmbunătățim baza de referință Următoarea propunere de simplificare se referă la sistemul LPIS, sistemul de identificare a parcelelor terenurilor. Am discutat uh, deja în grupurile de lucru tehnice ale comisiei. Sistemul acesta ar trebui să fie extins pentru a cuprinde și, agricult- și e, uh, exploatații care care acum aplică procesul de ecologizare și nu doar cele care s-ar putea să o facă pe viitor. Dar dacă s-ar face acest lucru, și dacă s-ar face acest lucru, sigur, n-ar fi ușor, s-ar crea, s-ar, s-ar da de, de lucru agricultorilor, personalului nostru și personalului comisiei. Înainte ca plățile să devină realitate, îmi pare rău că am depășit timpul și sunt gata să vă uh, răspund la întrebări mai târziu. Mulțumesc! Aceste sugestii de simplificare sunt foarte bune. Domnul Elliot are cuvântul. Um, very grateful for the opportunity to uh, address you today. Very grateful for the opportunity. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Eu voi vorbi în numele autorității. Uh, care este văzut ca fiind cât se poate de birocratic și fără niciun fel de obiectiv sau sens în, um, în viața reală. Deci uh, pârloadele și benzile de protecție trebuie să poată să fie adiacente fără să trebuiască să fie separate în mod clar. Ceea ce privește gardurile vii, ele trebuie să poată fi uh, Uh, văzute ca atare și dacă nu sunt imediat lângă teren. Anumitele garduri ar fi foarte dificil dacă anumite garduri vii sunt prevăzute ca eligibile și altele nu, și asta numai din cauza unei mici suprafețe între um, terenul arabil și aceste garduri vii. În ceea ce privește pârloagele, ar trebui să fie posibil să se semene iarbă pe aceste uh, pârloage cu condiția ca aceasta, să nu, uh, ca această iarbă să nu fie tăiată și să nu fie puse animale pe această suprafață. Comisia a primit informații în acest sens și ar fi foarte util dacă s-ar putea face această, această adaptare. Fotografiile geolocalizate ar trebui să fie permise ca dovadă a diversificării culturii, culturilor. Uh, în ceea ce privește cartografierea, la ora actuală, statele membre Da, mulțumesc. Evident, PAC este prea complicat și cere prea multă birocrație, dar îi susține pe fermieri și fermierii beneficiază de reforma PAC. Deci cred că ar trebui să nu uităm acest lucru. Sigur că oamenii abia așteaptă Uh, să audă critici la adresa PAC și să audă că ar trebui eliminată doamna Schleiner. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Elliot, eu vreau să am o atitudine pozitivă când mă gândesc la cele spuse de dumneavoastră. Văd că sunt agricultori, sunt exploatații de familie, dar este o regiune turistică cu foarte multe sate care au fost menținute ca atare și am pus aici accentul pe aspectul pozitiv. Dacă ne ascultă cineva, atunci trebuie să vorbim și despre durabilitatea uh, peisajului câmpenesc și n-am pus uh, suficient de mult accentul pe zona rurală. În țările de jos, Dacă există un perete, un zid, un portal, trebuie să existe și o încuietoare undeva, pentru că altfel n-ai niciun fel de ajutor. Problema este atunci când apar tinerii agricultori, tinerii agricultori care au acces la acest ajutor. Uneori e vorba de doi frați care conduc aceeași fermă și atunci apare o problemă. Trebuie ca pacu să-i aducă mai mult agricultorului cetățeanului. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Flanagan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru domnul Eliot întrebare, vă mulțumesc pentru prezentarea interesantă și mă întreb în uh, Irlanda de Nord, de unde sunteți dumneavoastră, știți dacă fermierii se confruntă cu aceleași probleme pe care le-au avea, le-ar fi avut conform cu vechile mecanisme și dacă acolo se supun direcției habitat și dacă există impoziția respectării acestor cerințe și dacă au făcut acest lucru în trecut, dacă acum lu se spune că pământul lor nu mai este într-o stare agricolă foarte bună și nu mai primi subvenții. Nu, au fost pregătiți să facă un lucru și acum uh, li se spune că trebuie să facă altceva. Deci vă confruntați uh, și dumneavoastră cu aceleași probleme, pentru că acolo de unde vin eu am aceste probleme. Vreau să răspund repede. Răspunsul e da. Sunt agricultori care au această problemă și uneori la agenția de plată uh, încercăm să discutăm cu comisia, dar uh, birocrația implicată în, în aplicarea PAC este atât de mare și se creează foarte multe probleme, iar problemele care apar în, într-o anumită situație țin de competența statelor membre și de diversele regiuni ale statelor membre. Sunt mecanisme prin care fermierii care au pământ desemnat în felul acesta pot să-și primească plata. Poate sistemele de cartografiere, de identificare nu sunt suficient de complexe, uh, Poate că sistemul național nu este complex uh, ca să-l ajute pe fermier foarte repede, da, sigur există o problemă, e o problemă foarte complexă, dar ar trebui uh, să putem uh, să o rezolvăm mai bine decât o rezolvăm noi în acest moment. Și vreau să mai spun ceva în general. Problema aceasta a punerii în aplicare corecte a PAC nu este numai problema Comisiei Europene. Comisia Europeană vrea, arată că controlează uh, fermele, controlează banii care se alocă, că de fapt rata corecțiilor este foarte mică, rata erorilor e foarte mică, e vorba de banii contribuabililor, dar statele membre trebuie să înțeleagă că uh, atunci când e nevoie de mai multă flexibilitate, când se determină o suprafață, acest lucru poate avea un, o influență uh, mai ales dacă ne gândim la controlele foarte scumpe care trebuie aplicate acum. Comisia trebuie uneori să susțină Parlamentul, uh, să susțină uh, Curtea de Conturi sau autorității de management pentru ca punerea în aplicare PAC să fie realmente mai simplă. E un lucru foarte important. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Deci, o să vă dăm din nou cuvântul domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor doi experți și, pro- și pentru propunerile lor concrete. Comisia ar trebui să mm, ia notă de ceea ce ați propus. Aș dori să mă adresez colegilor noi și să le spun, că nu au de unde să știe, că în ultimii cinci ani, când am discutat reforma PAC, a existat uh, raportul Lyon în care se scria peste tot că vrem o reformă a PAC cât se poate de puțin birocratică. Eu am fost al doilea raportor, raportul s-a adoptat cu 90% din voturi și era prevăzut că nu vrem un sistem nou de control și sancțiuni, însă cu ecologizarea în primul pilon am obținut un nou sistem. Și comisia, de fapt, nu s-a ținut de propunerea Parlamentului. De aici vine toată birocrația. Eu sunt pentru măsuri de ecologizare, dar ele ar fi trebuit să meargă în al doilea pilon. 90% din experții pe care i-am avut au spus toți că ecologizarea și are locul în al doilea pilon. Tocmai la în miez de reformă trebuie să discutăm des, va trebui să discutăm despre asta și să corectăm asta este singura posibilitate de a elimina în mod uh, semnificativ birocrație. Este o greșeală care s-a făcut și iată unde suntem. Și s-a văzut cât de proastă a fost propunerea comisarului prin faptul că am avut peste șapte mii de amendamente. N-a mai existat asta în toată istoria Uniunii Europene, ca în Parlament, la o propunere a comisiei, să se depună șapte mii de amendamente. Parlamentul s-a asigurat ca pentru agricultori lucrurile să vină puțin mai suportabile. Dacă am avea 7% din suprafața agricolă din Europa pe care ar trebui să o scoatem din producție, pagubele ar fi și mai mari. M-aș, mă adresez experților, nu știu cum este aplicarea în statele membre. În Germania suntem obișnuiți ca agricultorii la finalul lui decembrie să primească banii din primul pilon. Acum după ce s-au uh, plantat culturi intermediare și acestea trebuie să fie pe teren până în februarie, aflăm că nu se poate face plata până uh, în decembrie pentru că controlele se fac numai în februarie ca să se vadă dacă agricultorul a respectat regulile. Și dacă banii vor veni numai în februarie, agricultorii vor fi foarte supărați putem să facem în așa fel încât să se facă plata în decembrie și dacă în februarie la control un uh, agricultor a uh, încălcat o prevedere să plătească banii înapoi, dar nu putem să, să sancționăm 100% din agricultori pentru că controlele se fac numai în februarie. Este cât se poate de lipsit de sens. Și colegului Heusling doresc să-i spun că dacă se plantează uh, mazăre, dragă Martin, atunci <coughs> uh, Parlamentul ar fi pentru dacă am fi rămas la factorul 0,3, uh, nu s-ar fi plantat nimic. Noi, Parlamentul, am uh, forțat Comisia să schimbe lucrurile și să se ajungă la 0,7. Astea nu s-au descris la, s-au decis la Luxemburg. Mă dezamăgește în plus faptul că de la Comisie a venit o cu totul altă reformă decât ceea ce ne-am dorit noi și ce am decis la Luxemburg z tym zmniejszeniem biurokracji to jest jak z moim odchudzaniem. Mulțumesc. Eficientizarea birocrației e o chestiune foarte grea. Încercăm să o facem, dar rezultatul este exact invers. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu aș interveni asupra regimului, putem să discutăm imediat dacă doriți, dar vreau să revin la cele spuse de domnul Des. Trebuie să fim vigilenți pentru că mi se pare destul de periculos și am spus același lucru și mai devreme alegerea de a pune ecologizarea în primul bilon a fost o alegere colectivă. S-a dezbătut și am făcut această alegere. Este o orientare pe care am făcut-o. Dacă discutăm despre simplificare, sigur, dar dacă trebuie să revenim asupra fundamentelor pe care le-am dezbătut în mandatul anterior, cred că ar fi o mare problemă pentru că s-ar pune niște obstacole în fața creditelor alocate agriculturii. E un punct asupra căruia vreau să mă refer și vreau să mă gândesc la cele spuse de domnul Buda. Nevoia de a avea o viziune realistă, pentru că împărtășesc această viziune. E adevărat că în momentul uh, în care auzim asemenea lucruri, trebuie să ne punem întrebarea dacă realmente trebuie să controlăm din punct de vedere bugetar execuția creditelor, dar trebuie să știm uh, că nu trebuie să fim preocupați numai de controlul bugetar, ci trebuie să ne gândim și la problemele agricultorilor. Pentru că este trebuie să ne gândim și la modul în care punem în aplicare reforma și când vorbim despre Agenția de Plăți din Irlanda, de exemplu, eu locuiesc în sudul Franței, zona mediteraneană. Vă dați seama cu ce dificultăți ne confruntăm. Mă gândesc la regiunea Seven, unde există uh, niște zone uh, de pășune care uh, nu sunt la fel ca în nordul Europei. Uh, acolo, pe pășunile respective, sunt capre care mănâncă, eu știu, castane. Și, uh, și de acolo se face o brânză extraordinară care se numește Perlardon. Este o zonă agricolă cu un specific economic dar trebuie să privim mai cu atenție, cu mai multă bunăvoință realitatea locală și să nu avem niște cerințe prea mari puse în fața agricultorilor. Trebuie să ne sprijinim pe datele de care dispun statele membre. Statele membre sunt cele care cunosc care este diversitatea teritoriilor și nu pot să spunem că zona mediteraneană despre care vorbesc este lipsită de agricultură. Iar uh, unii dintre executanții noștri trebuie să vină pe teren să vadă ce se întâmplă acolo într-un spațiu care poate este necunoscut pentru unii. Deci să înțeleagă bine realitatea economică prezentă. Pentru că, eu știu, ne gândim, de exemplu, la handicapul natural și trebuie să ne gândim bine la specificul suprafețelor, pentru că dacă e vorba de ajutoare specifice pentru zonele acestea, Uh, defavorizate, aceste zone nu sunt toate la fel. Sunt, uh, sigur, pășiunile nu sunt la fel în, Mediteran, în zona mediteraneană ca cele din nordul Franței. Sunt trăsături specifice și trebuie să facem eforturi ca să menținem o agricultură de muntă. Și cred că ar fi foarte important să mergem până la capăt cu alegerile politice pe care le-am făcut atunci când am vorbit despre punerea în aplicare a reformei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Nicholson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am sosit târziu și îmi cer scuze domnului Elliot, care este din zona de unde sunt și eu. Uh, dumnealui are foarte multă experiență uh, atunci când uh, are de-a face cu modul în care Comisia identifică regiunile. în momentul în care s-au întâlnit fermierii și s-a pus problema identificării uh, terenurilor, a trebuit să facem lucrurile așa cum trebuie, dar n-am avut timpul necesar ca să facem acest lucru. Problema e următoarea. Dacă avem o problemă, trebuie să rezolvăm. Și în majoritatea uh, regiunilor vor încerca să o rezolve și ne-am confruntat cu o problemă specifică și poate domnul Flanagan o să mă asculte pe chestiunea asta, pentru că identificarea terenurilor în Irlanda s-a făcut la un moment dat de specialiști în momentul în care uh, nu Mm, lucrurile nu s-au făcut foarte bine, iar identificarea în Irlanda de Nord a fost mult mai prost făcută decât în alte zone din Irlanda. Poate că s-a făcut în același timp, s au făcut de către aceleași persoane, dar și întrebarea este cum de lucruri au mers așa de prost într-o parte și atât de bine în altă parte. Problema este uh, legată de interpretare și de aplicare și am constatat că există mai multe probleme uh, legate de modul în care guvernele naționale, administrațiile locale interpretează uh, ce vine de la Bruxelles și cum le pun în aplicare. Pentru că aici e marea slăbiciune, uh, adică modul în care se înțelege și se pune în aplicare ceva. Și de aici apar discrepanțele și diferențele. L-a ascultat pe domnul Buda și nimeni nu este în dezacord cu cele spuse de domnul Buda, dar cum spunea domnul Des și unii membri ai comisiei, comisiei poate nu-și dau seama, poate nu înțeleg uh, prin ce am trecut când s-a făcut reforma PAC, dar tot ce a spus uh, domnul Buda uh, a fost, uh, a făcut parte din lupta noastră aici la comisie. Comisia nu ne-a ascultat, Consiliul nu ne-a ascultat. Uh, Guvernele naționale, reprezentante la Consiliu, n-au ascultat și n-au susținut Parlamentul atunci când am spus ce am spus. Și domnul Lavia, care acum președinte al Comisiei de Mediu, eh, care s-a luptat la baionetă pentru aceste lucruri și ne-am luptat, cum spuneam, până la sfârșit. Vreau să vă spun, domnule Buda, că orice credem noi de reform, despre reforma PAC astăzi, dacă n-am fi fost noi atunci membri în această comisie și dacă n-am fi făcut schimbările făcute, poate că nu sunt destule, atunci astăzi situația de astăzi ar fi fost mult, mult mai proastă. Poate că nu toată lumea e de acord uh, uh, cu ce spunem noi, dar, cum spuneam, am luptat la baionetă și am realizat o mulțime de lucruri. Și cred că tot noi acum trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru simplificare. Dacă analizăm problema simplificării și cum este interpretată și când ne gândim că trebuie să există și un anume nivel de control, trebuie să existe o modificare a cooperării între Comisie, Consiliu și Curtea de Conturi, pentru că principala problemă este Curtea de Conturi Uh, am mare respect pentru auditori, dar când e vorba de agricultură, n-am nici cea mai vagă idee cu ce probleme se confruntă omul în teren, o, agricultorul care încearcă să uh, își câștige existența pentru el și pentru ferma lui. Omul vrea să-și facă treaba, iar uh, auditorii privesc lucrurile dintr-un punct de vedere diferit. Trebuie să găsim o manieră ca lucrurile acestea trebuie să Uh, să funcționeze. Sigur că nu putem să dăm un cec în alt tuturor și că trebuie să existe control, dar trebuie să ne asigurăm că, de fapt, uh, agricultorilor li se acordă acest ajutor și nu se merge prea departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că discuția aceasta Uh, cu curta de Conturi va contribui și va face ca, de fapt, curta de Conturi să înțeleagă mult mai bine problemele din agricultură. Domnul Forciovski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum câteva, cuvinte, câteva minute ați făcut o glumă. Am, haideți să vă spun și eu o anecdotă. Îmi aduc uh, aminte de socialismul real, uh, socialismul din Polonia, diferit de socialismul de astăzi. Și acel uh, real socialismus era un sistem politic care rezolva problemele pe care le crea chiar el însuși și cred că este de fapt cercul vicios în care ne aflăm și acum. Sunt în Parlament de trei legislaturi și încercăm să rezolvăm problemele pe care le-am creat noi înșine. Dar a, acum să revenim la o notă mai serioasă. Există două niveluri ale birocrației, așa cum le văd agricultorii. Parlamentul și Comisia creează birocrație, deși Parlamentul încearcă să o limiteze cât de mult poate. Încercăm să facem ca PAC să fie cât mai prietenoasă pentru agricultori, că nu merge întotdeauna așa. Și există și o, al doilea nivel la, care se referă la regulile naționale. Cine face regulile naționale? Funcționarii naționali, miniștrii, Uh, ce sunt cei care redactează tot fel de acte care sunt puse în aplicare de funcționari și de agențiile naționale. Se gândesc oare la agricultori când fac acest lucru? Nu, fac acest lucru ca să le fie lor ușor, administrației. Am oarecare experiență din Polonia, din țara mea. Și de foarte multe ori am participat în Parlamentul polonez la reuniuni, uh, ședințe ale Comisiei pentru Agricultură și am văzut care e tendința să creeze cât mai, multe, cât mai puține probleme cu putință pentru funcționari și să treacă toată responsabilitatea și toate greutățile pe urmele, pe umerii agricultorilor. Sunt, de exemplu, penalități pentru încălcări foarte, foarte mici care subminează evident uh, modul în care este pus în aplicare PAC. Măsurile represive, uh, modul represiv în care sunt puse în aplicare uh, sunt departe de nevoia reală. Și cred, domnule președinte, că ar trebui să discutăm și problema plângerilor pe care le au uh, agricultorii legate de PAC. Uh, plângeri uh, față de regulamentele la care sunt supuși apoi să vedem în ce măsură este greșeala noastră aici la Bruxelles și la Strasbourg chiar noi creăm birocrația sau e vorba de birocrație care e creată la nivel național? Pentru că se întâmplă de multe ori și așa. Dar agricultorii se plâng, ni se plâng nouă, pentru că lumea asociază Parlamentul European și Comisia Europeană cu ideea că ei, noi am creat birocrația și e vorba de multe ori de birocrație creată la nivel național. Deci cred că o asemenea analiză ar fi utilă. Sunt de acord cu domnul Nicholson și cu ceilalți colegi care spun că ne confruntăm cu această problemă în relația cu Curtea Uh, de conturi. Curtea uh, își face misiunile de audit și se uh, concentrează pe beneficiarul final, adică pe agricultor și nu analizează în mare măsură modul în care administrațiile naționale se administrează banii respectivi. Administrațiile naționale se concentrează asupra penalităților mult prea mult și nu cred că e bine. Au, auditorii uh, au uh, fost convocați la Parlamentul polonez și am discutat cu ei și le-am spus că trebuie să învețe mai mult despre modul în care funcționează agricultura și despre modul în care agențiile și administrația națională uh, divizează banii din pilonul al doilea. Acolo există foarte mult spațiu de manevră și uh, nu ar trebui să ne concentrăm numai și numai asupra agricultorilor. Mulțumesc. Poate am putea să întocmim un raport din proprie inițiativă pe baza celor spuse de dumneavoastră. M-am întâlnit de curând cu domnul comisar și am spus că DG Agri ar trebui să înființeze o unitate care să interpreteze regulamentele ce afectează țările și agențiile, fiindcă în momentul în care nu există o interpretare cu privire la o anumită problemă, de pildă, ne confruntăm cu o situație în care funcționarii, ce fac ei? creează noi sisteme de siguranță. Deci noi, pentru că nu știu cum o să, cum o să reacționeze comisia, deci, deci dau mai mult de lucru fermierilor prin noi uh, cerințe. Deci ar trebui să avem așa o unitate la, la comisie care să răspundă întrebărilor care uh, vin de la agenții pe site uh, sau prin e-mail. Bun, acum dau cuvântul experților noștri nu avem prea mult timp la dispoziție. Cine dorește să ia cuvântul? Uh, da, vă descurcați dumneavoastră. Cred că um, Vreau să reiau ceva ce am spus mai devreme, ceea ce a spus domnul Nicholson. Și anume că, da, am avut corecții financiare în regiunea noastră și um, semnificative. Alte țări după aceea uh, au suferit același tratament ca Irlanda, dar în momentul în care ne-am implicat ca administrație, am colaborat cu adevărat cu comisia, am stat de vorbă cu ei, atunci lucrurile început să se schimbe. Am început să facem parte dintr-o rețea de învățare, prin alte părți din Europa, care am încercat să, împreună să înțelegem cum se interpretează regulamentele comisiei. Și apoi am, ca, împreună am discutat cu comisia și un lucru foarte important a fost că Comisia e foarte deschisă, se dorește să implice și să rezolve problemele. Deci am avut mari probleme acum câțiva ani când am, am suferit corecții financiare uriașe, iar în ultimii ani acestea au scăzut uh, și uh, greșelile aproape că au ajuns la zero. Asta am, am obținut prin mai multă comunicare, prin mai multă, prin mai multă înțelegere și o ajustare a sistemelor noastre, fiindcă, bineînțeles, nu se pot evita greșelile din capul locului. Vreau să vă spun cât de, este, cât de important este să se implice Curtea de Conturi în dezbateri. Fiindcă uneori, când uh, ni se pare că am ajuns la o înțelegere cu Comisia, vine Curtea de Conturi și strică lucrurile. Uneori, Curtea de Conturi e mai desprinsă de realitate decât Comisia. Deci e foarte important să avem Curtea de Conturi ca interlocutor pentru a permite Comisiei să ia deciziile potrivite. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule director Poșnic, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, mi-am luat câteva notițe la întrebările adresate. Întrebări amănunțite, cărora nu le pot răspunde, din păcate, dar fiindcă nu am suficient timp la dispoziție. Domnul Buda a făcut referire la cooperative, dar noi nu avem un regulament în țara noastră care să impună obligativitatea fermierilor în ceea ce privește uh, Uh, contactul cu, as- cu asociațiile și cu agențiile prin intermediul unor organizații. Avem uh, avem instituții de consultanță care oferă asistență în ceea ce privește completarea formularelor, dar nu există o natură obligatorie. Poate lucrurile diferă, sigur, în alte țări. Ceea ce ar putea semna că um, rata greșelilor la formularele completate este mai scăzută, dar poate nu. Apoi, în ceea ce privește identificarea animalelor, da, există reguli. Reguli care bine, e limpede că trebuie efectuate aceste controle care, care costă. Dar e vorba și de siguranța alimentară până la urmă. Nu, nu se pot evita aceste controle. Iar menținerea calității Uh, cireților este foarte importantă, e de muncă, dar e foarte important și cred că ar trebui să fie alocați mai mulți bani aici, fiindcă este vorba de o chestiune referitoare la securitatea alimentară. Iar securitatea alimentară, siguranța alimentară este foarte importantă în multe state membre și există aici sancțiuni. sancțiuni asupra unor alimente la noi în țară, de pildă. Acum, în ceea ce privește alte întrebări care mi-au fost adresate s-a vorbit despre comparația între sistemele, sistemele vechi și noi. Orice e, e vorba de o diferență aici, evident, ceea ce înseamnă că orice lucruri noi stârnesc oarecare îngrijorare în ceea ce se punerea în aplicare. Ar fi bună o perioadă de tranziție de un an pentru fermieri. Adică ar fi o perioadă de, de obișnuință, de creare de obișnuință, de învățare, pentru ca fiecare stat membru apoi și pentru ca fermierii din fiecare stat membru să aibă prilejul de a înțelege care sunt consecințele deciziilor luate de ei. Dar la asta ne gândim. În ceea ce privește birocrația acum. Birocrația, nivelul birocrației este impus de regulamente funcționarii nu impun sancțiuni suplimentare care nu sunt prevăzute de regulamentele Uniunii Europene. Deci, trebuie să vedem ce marjă de manevră avem până la urmă. În ceea ce privește aducerea la oaltă a acestor reguli care au ca scop buna distribuție a fondurilor. Există controle care ar putea să facă obiectul altor reglementări. În momentul în care sistemele informatice nu sunt bune, în care nu există baze de date pus, bine puse la punct, atunci, da, ne confruntăm cu multe birocrație. Dar la noi nu e așa. Avem registre care înseamnă că nu avem nevoie de atât de multe declarații de la fermieri. Cu toate acestea, însă, numărul declarațiilor, sigur, nu este foarte mic. Și și am discutat cu comisia și am discutat și la comisiile, comisiile de agricultură de la Degeagri uh, aceste lucruri. Acum alte întrebări din ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor, de pildă. Da, acestea sunt adaptate condițiilor locale. Nu avem un program. Mă scuzați. Avem un program la noi în țară pentru a ne asigura că banii sunt plătiți în anumite perioade. Nu facem plățile în decembrie, facem planificarea în decembrie pentru grupurile de fermieri care vor primi plata mai întâi. Din păcate, nu putem să plătim pe toată lumea în același timp. Dumneavoastră ați ridicat un punct important în momentul în care ați spus că fermierii s-au obișnuit cu primirea banilor în decembrie termenul limită suplimentar pentru trimiterea cererilor 1 iunie și schimbările operate sistemelor informatice vor avea un efect de domino. Dar în ciuda acestor greutăți, noi încercăm să garantăm plățile fermierilor într-un mod în care aceștia pot înțelege, în cazul în care apar sancțiuni, de ce au fost impuse acestea. Trebuie să înțeleagă cum s-a ajuns acolo unde s-a ajuns. Fiindcă uneori nu înțeleg fermierii eh, sumele și sumele, nu înțeleg de ce primesc sumele pe care le primesc. Atâta vreau să vă spun, vă mulțumesc. Ia bardzo dziękuję. Mulțumesc. Vă rugăm să vă reluați locul în sală. Iar acum îi rugăm să vină la prezidiu pe um, ceilalți experți. Eu își aduce plățile de acord cu plățile făcute mai târziu, nu în decembrie, că dacă primești bani în decembrie, dai banii pe cadouri de Crăciun. Dacă primești banii mai târziu, atunci investești în uh, aparatură și, maș- și mașini, uh, utilaje agricole. <laughs>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 putea să dăm cuvântul tuturor, dar nu fi obligat să limităm timpul de vorbire, deci aveți cât timp doriți la dispoziție. Deci puteți asculta prezentări, le putem asculta prezentările experților noștri și apoi le putem adresa întrebări și astfel învățăm. Iar mâine, mâine la reuniunea coordonatorilor, cred că se va hotărâ redactarea unui raport din proprie inițiativă privind uh, unul dintre subiectele pe care le discutăm astăzi cu privire la simplificare. Bun, deci dacă suntem gata să începem cu următorul grup de experți, îi dau cuvântul domnului Brian Pack, expert independent și fost președinte al uh, a mai multor comisii de anchetă din Scoția. Dacă sunteți gata, vă dau cuvântul. <coughs> Thank you, Chairman, and uh, thank you for the invite to... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. În primul rând îmi cer scuze interpreților, fiindcă eu nu vorbesc engleză, de fapt. Raportul meu este pașaportul meu pentru astăzi. Și uh, sunt prezentate concluziile pe care să vi le prezint. A fost uh, redactat acest raport în august și dacă mi s-ar cere să fac din nou acest lucru, ar dura, cred că, 10 ani. Și ar fi gros precum uh, romanul Război și Pace. Dar uh, părerile pe care mi le exprim sunt ale mele, nu ale guvernului scoțian. Însă ei au acceptat în mare parte raportul meu, iar prezentarea de astăzi se bazează pe aceste concluzii. Doing Better, așa s-a numit activitatea și a fost o inițiativă a Ministrului pentru Afaceri uh, Rurale, pentru Alimentare alimentație și mediul înconjurător. și a fost o reacție a inițiativei fermierilor uh, care s-au plâns cu privire la timpul pe care îl consumă birocrația. Asta înainte de, uh, de reducerea actuală a birocrației. Iar fermierii noștri încă nu știu ce se va întâmpla cu, cu, cu, cu birocrația la nivelul noilor reforme. Am făcut 61 de recomandări despre modul în care s-ar putea face lucrurile mai bine, doing better. Și acestea acoperă toate părțile implicate în politica agricolă comună și toți beneficiarii. Și beneficiarii trebuie să îmbunătățească lucruri pe aici pe acolo și reglementatori și autoritățile de reglementare și acolo e, rol, e loc de mai bine și auditorii și ei trebuie să își îmbunătățească prestații. Iar dacă toată lumea îmbunătățește lucrurile, atunci procesul se va eficientiza. Am avut o viziune. O viziune asupra viitorului. Că toți cei implicați în sectoarele rurale și de mediu înconjurător, inclusiv Uniunea Europeană, ar trebui să beneficieze de o înțelegere comună și anume să recunoască obiectivele, constrângerile și riscurile cu care se confruntă ceilalți participanți pentru a asigura încredere reglementativă și transparență. Acest concept este foarte important și trebuie să năzuim către atingerea acestuia, iar simplificarea nu este posibilă fără o, un mediu de încredere reciprocă. Reversul medalii este teama. Ce am identificat noi în activitatea noastră este o cultură a fricii care exista în administrația PAC. Și vreau să vă spun ce vreau să vă spun auditul uh, și-a făcut din frică un aliat. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Buda și ce a spus domnul Nicholson. Spun că mi-a plăcut fiindcă sunt de acord, dar nu știu cât de mult mă, cât de mult curaj îmi dau aceste comentarii, dar frica este un aspect foarte important în ceea ce privește activitatea sau uh, auditele, au, auditurile au fost făcute, sunt făcute retrospective pe perioada de 2-3 ani și chiar mai lungă. Și la, da, deci trece o perioadă de 2-3 ani înainte de a se face cunoscute greșelile și uh, și neadecvările. Iată de ce este foarte greu să le explicăm fermierilor de ce e nevoie de schimbări, dar fiindcă a trecut așa o perioadă lungă. Iar erorile sunt adesea probleme de, de procedură mai degrabă decât o folosire defectuoasă a fondurilor. O problemă o reprezintă numărul de mostre redus care duce la extrapolare. Eu nu spun neapărat că avem nevoie de un număr mai mare, ci că trebuie să analizăm mecanismele. Iar la ora actuală nu avem un acord real între comisie și Curtea de Conturi în ceea ce privește rata erorii. Și cred că asta este o mare provocare pentru Parlament, fiindcă funcționează sub uh, jurisdicția dumneavoastră și Asta este o problemă ce trebuie rezolvată. <clears throat> Relația între agențiile de plată și, și auditorii europeni, Comisia și Curtea de Conturi, trebuie să fie mult mai deschisă. Am impresia că auditorii sunt tratați ca un fel de leu care doarme, pe care nu vei să-l trezești de frică să nu te mănânce. Sunt de acord cu ce a spus domnule, domnul președinte, și anume comisia ar trebui să să, răsp- să aibă un sistem de, de a răspunde întrebărilor. Asta ar fi de mare, mare folos în această relație. Schimbările în ceea ce privește modelul de, implificare, de aplicare a PAC-ului, bine, poate n-ar trebui să intru în asta, fiindcă poate nu avem așa de mult timp la dispoziție, dar există foarte mare îngrijorări la nivelul agenții, între agențiile de plată și beneficiari. Beneficiari în Scoția, oamenii se tem să nu greșească se tem că nu vor mai primi plăți apoi pe, perioada de, pe următoarea perioadă de șase ani. Și această teamă trebuie să fie depășită. Ce m-a surprins pe mine este că orientările europene, ceea ce este punerea în aplicare, înrăutățesc problema. Nu se oferă lămuriri, ci se, se introduc uh, Mm, cerințe suplimentare care pun probleme. Am putea obține simplificare prin îmbunătățirea sistemelor administrative. În, uh, în Scoția, la ultimele reforme, am uh, um, s-au înrăutățit lucrurile, deci am vrut, uh, în, în 2013 am vrut să avem un sistem informatic care să reprezinte, foarte ambițios, care să reprezinte baza următoarelor reforme și să ajute reformelor actuale. Și n-a fost deloc ușor, vreau să vă spun. O să vedeți că multe state membre se confruntă în această situație în care, în care punerea la punct a unui sistem informatic reprezintă o mare provocare. Noi am investit 190 de milioane la ora actuală și și trebuie să, să distribuim 6 de milioane anual la nivelul plăților pentru mine asta este extrem de ambițios și, și lucrurile nu merg lin la ora actuală. Și cred că trebuie să să întrebăm dacă se poate da o marjă de manevră statelor membre care au făcut, au adoptat soluții ambițioase pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a face lucrurile mai bune pentru toată lumea. Haideți să trecem peste acest diapozitiv. În conformitate cu recomandările noastre făcute miniștrilor din Scoția, am identificat uh, chestiunile cheie pentru modificări. Acestea sunt îmbunătățirea și simplificarea notelor de orientări, oferirea sprijinului tehnic și ajutarea agențiilor de plăți să coopereze și să facă schimb de bune practici, revizuirea și modificarea actelor de delegate și de punere în aplicare. Recomandăm ca Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană să adapteze modul în care funcționează pentru a oferi un regim uh, de sprijin uh, bunătățit care să încurajeze realizările. Încă o dată salut această idee de a oferi răspunsuri și lămuriri. Există așa o, o zonă tulbure unde nu se știe exact dacă se fac lucrurile bine sau nu și nu putem să facem decât să ne rugăm, să ne rugăm lui Dumnezeu că facem lucrurile cum trebuie și că o să primim uh, sprijinul financiar. Acum am spus mai devreme, a spus mai devreme domnul președinte că politica agricolă comună este extrem de importantă și sunt de acord cu acest lucru și ar fi trist ca din cauza mm, detaliilor cu privire la punerea în aplicare ca politica agricolă comună să devină un să devină o pietică în uh, calea unei agriculturi durabile și mai competitive. Cred că, cred că acum asta se întâmplă. Fermierii sunt mai îngrijorați de punerea în aplicare decât uh, de restructurarea modelului lor de afaceri, ceea ce uh, nu este bine. Aș propune dacă îmi permiteți, ca Uniunea Europeană să abordeze o mentalitate modernă de reglementare. În Marea Britanie există un tribunal al reglementatorilor și, și în uh, Scoția există o strategie care se numește practica, care oferă principii ce ar trebui să fie încorporate în acest etos de reglementare al Uniunii Europene. Uh, încă e vorba de permiterea um, trebuie să se țină cont de riscuri în evaluarea rezultatelor. Iar uh, aici ar putea să se, se fie o legătură cu, cu carta fermierilor despre care s-a vorbit. Da, cred că există o posibilitate de a schimba etosul dacă ar exista o, un document cu reguli, ar fi extrem de folositor. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să vă ascultăm. Domnul Mögel, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați, domnule pack Ați spus că nu vorbiți engleză. Aș putea să spun că nici eu nu vorbesc engleză, dar uh, până la urmă toată munca pe care o pregătim este în engleză, deci să spunem că vorbesc și eu engleză. Aș dori să vă ofer o imagine de ansamblu a activităților Comisiei în ceea ce privește simplificarea PAC. Sunt activitățile uh, conduse de către comisarul Hogan în ultimele săptămâni și luni. Simplificarea a fost și este o prioritate principală pentru comisar și pentru întreaga comisie. Acest lucru a fost spus foarte clar de către comisar, dar și de către vicepreședintele Timmermans care a subliniat importanța acestui subiect pentru noua comisie. Simplificarea vine și la momentul uh, oportun, pentru că vine după o întreagă reformă a politicii, o, o reformă cuprinzătoare. O reformă care, ca de fiecare dată, a făcut ca simplificarea să fie dificilă, pentru că uh, alegerile ce țin de politici au fost mai importante uh, decât uh, chestiunile simple. Uh, când, se, când exista alegerea între o soluție simplă și o chestiune ce corespundea, corespundea obiectivelor politice, s-a ales obiectivul politic. S-a spus deja astăzi de mai multe ori că responsabilitatea este una comună a celor trei instituții europene. Bineînțeles, în reglementare, în, leg- în procesul de legiferare, dar și în modul de aplicare. De exemplu, prin intermediul actelor delegate, unde Parlamentul European joacă un rol crucial dar și referitor la flexibilitatea statelor membre privind uh, plățile directe Um, chestiuni ce reies din aceste prevederi juridice. Întotdeauna este vorba de a găsi un echilibru între atingerea obiectivelor politice, cât se poate de ambițioase, și limitarea poverii administrative ce decurge din uh, urmărirea acestor obiective politice. Iată, am preluat uh, ceva din raportul domnului Pac, care mi-a plăcut foarte mult Uh, și anume faptul că această imagine ne arată că simplificarea este complexă, nu numai pentru că PAC este complexă, ci și uh, din cauza faptului că agricultorii nu numai că au de-a face cu PAC, dar au de-a face cu uh, legi veterinare, legi ce țin de bunăstarea animalelor, prevederi ce țin de asigurări, securitate socială și așa mai departe. Au de-a face cu mai multe autorități la nivel local, național, uh, regional, european, autorități fiscale și așa mai departe. Deci avem de-a face cu construcții complexe și noi încercăm să găsim calea prin care PAC poate să fie aplicată și poate să aducă îmbunătățiri celor care aplică politica agricolă comună. Da, după cum spuneam, lucrurile, lucrurile depășesc PAC și, bineînțeles, putem să ne întrebăm dacă PAC este cea mai mare problemă aici. Există câteva principii pe care se bazează comisarul Hogan pentru agenda de simplificare. În primul rând, respectarea reformei din 2013, în sensul că nu se vor schimba acum deciziile politice fundamentale luate atunci. Trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce este posibil în cadrul actual. Asta poate fi obținut rapid în beneficiul agricultorilor. Dincolo de asta, trebuie să spunem că stabilitatea în sine este o chestiune de simplificare. Asta am învățat de-a lungul anilor. Odată ce o lege este aplicată și agricultorii și administrațiile se obișnuiesc cu ea, știu mult mai bine cum să o abordeze decât dacă această lege se schimbă în fiecare an. Într-un studiu din 2007 am identificat uh, un, o perioadă de învățare uh, și o, o, o învățare de-a lungul unei durate mai lungi și, bineînțeles, așadar uh, trebuie să nu uităm acest lucru. Al doilea principiu este să se ofere prioritate zonelor celor mai importante pentru agricultori și pentru ceilalți beneficiari. Aici ar trebui să acționăm și asta înseamnă că plățile directe vor juca un rol important în agenda de simplificare. Și nu în ultimul rând, ce cred că este ceva foarte important, simplificarea nu trebuie să pună în pericol gestiunea financiară sănătoasă. Este ceva ce s-a spus de mai multe ori. Nu trebuie să ajungem să avem mai multe erori din cauza simplificării decât avem acum. Când vorbim despre o bună gestiune financiară, ce înseamnă asta din perspectiva PAC? Să vă dau câteva cifre. În fiecare an avem aproximativ 50 de milioane de tranzacții uh, în PAC, în Uniunea Europeană. Avem 8 milioane de beneficiari. Statele membre fac aproximativ un milion de verificări la fața locului. Gestionăm milioane și milioane de cifre de referință. Pentru Polonia 11 milioane, modificați cu 28 ca medie și vedeți dimensiunea muncii uh, care trebuie să fie făcută. Este ceva cât se poate de complex în sine și ce încercăm la comisie este să facem ca această PAC să funcționeze în continuare și să funcționeze într-un mod care să nu fie prea diferit în statele membre și în regiuni, astfel încât agricultorii să nu trebuiască să se plângă că ei, au alt, ei sunt confruntați cu alte reguli decât în alte state membre uh, și că ei trebuie să respecte reguli mai stricte decât alții. Curtea de conturi pentru primul pilon pentru 2013 a identificat o rată de eroare de 3,6% și pentru al doilea pilon 7,9%. Ar trebui să comparați asta cu rata maximă acceptată de curte în sistemul său, și anume 2%. În ambii piloni suntem peste acest nivel de 2%. În același timp însă, aplicăm sub 2% corecții financiare în fiecare an, 600 până la 800 de milioane. Deci să spunem că corecțiile financiare sunt cât se poate de disproporționate față de problemele reale la fața locului, ei bine, din punctul nostru de vedere, nu poate fi confirmată această ipoteză. Ați menționat rolul curții de conturi, un rol foarte important, bineînțeles, uh, Curtea de conturi nu operează în gol. Doresc să menționez și rolul Parlamentului European. Pentru că Parlamentul European este cel care oferă sau nu descărcare Comisiei. În rezoluția de descărcare pe care o adoptați în fiecare an și care tocmai a fost votată săptămâna trecută, dacă mi-amintesc bine, în această rezoluție de descărcare se fac solicitări către Comisie pentru ca gestiunea PAC să fie mai strictă, ca controlele să fie mai stricte. Uh, și până la urmă suntem în aceeași barcă. Și în acest context puteți juca un rol foarte important. Poate nu printr-un rol uh, din propria inițiativă, dar poate uh, prin procesul de descărcare Uh, dacă s-ar putea, uh, canaliza în procesul de descărcare viziunile și uh, opiniile exprimate astăzi. De altfel, mâine la Comisia de Control Bugetar se va discuta un raport din proprie inițiativă redactat de către domnul Sarvama și care se referă la controlele bazate pe performanță. O serie din chestiunile menționate astăzi vor fi vor apărea în discuție și am înțeles că și comisia dumneavoastră elaborează un aviz pe acest raport. Ce face comisia? În primul rând, monitorizăm legislația PAC pentru a găsi posibilități de simplificare și ver facem verificările de, subsidiarită de subsidiaritate. Rezultatele acestei uh, evaluări uh, vor curge în procesul de simplificare. Am uh, cartografiat alegerile statelor membre. Veți, uh, ați văzut ce, și aveți la dispoziție documentele referitor la alegerile făcute de statele membre. De asemenea, colectăm și analizăm idei primite de la Parlamentul European, deci de la noastră, de la Consiliu, de la statele membre și de la alte părți interesate. Ca să vă dau o imagine de ansamblu, propunerile propuse de această comisie și de către miniștrii Uh, sunt de aproximativ 600-700 de pagini. La ora actuală le parcurgem și încercăm să le identificăm pe cele care pot fi aplicate cât se poate de repede. Iar apoi, Comisia va veni cu un pachet pentru o mai bună reglementare în mai, inclusiv procesul de refit, care se referă la simplificarea, reducerea poverii administrative. Și agricultura va fi și inclusă aici. În ceea ce privește calendarul câte ceva, comisarul a prevăzut un flux constant de acțiuni de simplificare. Și asta mi se pare că este abordarea pragmatică ce ne poate ajuta să atingem rezultate în mod rapid. În primul rând, m-aș referi la Uh, organizarea comună a pieței în diferitele domenii. Toate reglementările actuale vor trebui să se um, transforme în acte delegate și de punere în aplicare. Este așa numitul proces de lisabonizare și va fi o bună oportunitate pentru simplificare. În ceea ce privește plățile directe, după primul an al reformei, Comisia s-a angajat să uh, evalueze experiențele tuturor cu ecologizarea în vederea unor propuneri de a îmbunătăți, de a simplifica gestiunea ecologizării. Când este vorba de următoare etape și schimbarea actului de, regulamentului de bază a fost menționat astăzi de mai multe ori, e bine, este ceva ce nu trebuie analizat în acest moment, pentru că numai ne-ar distrage de la munca ce trebuie făcută acum și anume să vedem prime, primele rezultate și să, facem, să întreprindem primele acțiuni. Am înțeles că din mai multe pări, părți uh, s-au, s-a solicitat uh, revizuirea actului de bază, deci uh, luăm notă de acest fapt. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, la DG Agri lucrăm din greu pentru a îmbunătăți programele de dezvoltare rurală. Mai mult de 110 programe trebuie să fie adoptate și aprobate. După ce am făcut asta, putem să mergem mai departe și să vedem care sunt posibilitățile de simplificare a politicilor și proceselor în domeniul dezvoltării rurale. De asemenea, Așteptăm cu mare nerăbdare contribuțiile Parlamentului European și mai ales această comisie uh, le vor aduce la acest proces. Ne bucură faptul să auzim că uh, vă gândiți la un raport din proprie inițiativă, pentru că asta va transforma opiniile individuale exprimate într-un document oficial asupra căruia putem lucra. Acestea fiind spuse, doresc să închei și poate putem să revenim la tema principală și anume că responsabilitatea este una comună a tuturor și că fiecare trebuie să joace rolul și să contribuie astfel încât acest proces de simplificare să reușească. Mulțumesc! Proszę Państwa, przystępujemy do... Bun, doamnelor și domnilor, hai să trecem la schimbul de opinii. Doamna Peti are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Vin din Croația. Croația este un stat membru nou și întrebarea mea se referă la tinerii agricultori tinerii agricultori sau agricultorii care abia se apucă de agricultură și care n-au folosit uh, fonduri uh, comunitare înainte. Aș dori să știu dacă prevederea referitoare la cei 5 ani nu se aplică agricultorilor din Croația pentru că este discriminatorie. Ministrul Agriculturii din Croația ne-a spus că agricultorii tineri, care sunt agricultori tineri de 5 ani, deși n-au beneficiat niciodată de fonduri europene, nu vor putea să candideze pentru aceste fonduri. Nu mi se pare logic. Sigur, s-ar putea să fie vorba de o interpretare greșită. Am auzit că uneori statele membre nu înțeleg exact uh, prevederile legislației europene și le interpretează cum vor în teren. Lucrul acesta chiar s-a întâmplat în Croația. Mai ales când e vorba de exploatațiile de familie, care au fost lăsate pe mâna unor agricultori tineri. Interpretarea a fost că un uh, tată care și-a lăsat ferma uh, fiului uh, nu mai poate să aparțină familiei respective, ceea ce mi se pare incorrect. Și apoi a mai existat o interpretare că plățile anticipate nu mai pot fi făcute în decembrie, de exemplu, pe câtă vreme aici auzim că anumite țări fac acest lucru în mod regulat. Deci iată întrebarea. Comisia poate să le dea statelor membre instrucțiuni clare apropo de punerea în aplicare a PAC pentru a evita toate aceste neînțelegeri, astfel încât fermierii chiar să beneficieze de prevederile PAC pentru că este cea mai politica comună cu cea mai lungă existență și cea mai scumpă. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt șapte vorbitori pe lista de vorbitori. Domnul Dorfman, domnul Andriu, domnul Des, domnul, doamna Schleier, domnul Consul. Pot să închei lista în acest moment? Domnul Buda, domnul Cosutu, domnul Smith. Două minute fiecare, vă rog, altfel înseamnă că nu vom reuși uh, să ne încadrăm în timpul pe care avem la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, spune domnul Dorfman. Domnule Pac, m-a surprins o cifră menționată, și anume 119 milioane uh, cheltuiți de guvernul dumneavoastră pentru a plăti 600 de milioane. Mi se pare foarte reprezentativă. Ați spus că ar fi nevoie de mai mult sprijin și de la nivel european. Oare nu vă contraziceți? Uh, pentru că una dintre probleme este că fiecare stat membru și fiecare regiune și-a făcut propria PAC uh, adaptată și, drept urmare, este imposibil să se folosească, de exemplu, un program uh, IT comun, un software comun la nivel european, ceea ce duce la costuri mari. Oare dacă vrem să fim mai eficienți, nu ar fi mai bine ca lucrurile să fie mai unitare, mai uniforme la nivel european? O constatare și o întrebare către noastră, domnule Măghele. Ați vorbit despre stabilitate. Nu pot decât să vă dau dreptate. În acest proces de simplificare, însă nu facem decât să schimbăm actele delegate în următorii doi ani. Nu vă temeți că până la urmă rezultatul final va fi cu totul altceva decât stabilitate? Uh, vom schimba în mod constant uh, prevederile și regulile și asta până la urmă nu va duce la stabilitate. Și încă o constatare. Mă uit la provocările cu care au de-a face regiunile uh, pentru planurile de dezvoltare rurală, de exemplu, și faptul că ele trebuie să fie adoptate, aprobate aici și când mă uit la cum răspunde Comisia la astfel de lucruri, mă gândesc că cu mentalitatea de simplificare s-ar putea începe la dumneavoastră acasă înainte să schimbăm acte delegate. Până la urmă, uneori nu e nevoie decât de puțin bun simț. Dziękuję pan poseł Andriu. Pan poseł Andriu. Domnul Andriu, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare. În primul rând vreau să mulțumesc celor uh, doi vorbitori și să adresez o întrebare comisiei. Domnul director a răspuns deja în parte. E vorba de descărcarea bugetară și mai ales de presiunea de exercitată de comisie asupra Parlamentului. Există realmente o cerere foarte puternică ca să înțelegem foarte bine cum sunt articulate lucrurile între Parlament și Comisiei, vorba de corresponsabilitate, de rolul pe care îl avem și pe care îl putem avea în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnul Rapo. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o întrebare foarte importantă și realmente auzim foarte multe întrebări, pentru că având în vedere de nou, având în vedere nou sistem de plăți, uh, sunt o serie de răspunsuri care sunt neclare și trebuie să ne asigurăm că fiecare agricultor poate să aibă acces la răspunsurile la întrebările care îl interesează. Nu știu dacă s-a convenit că ar trebui să existe vreo campanie de publicitate privind nou sistem, dar în țări precum Lituania, mulți agricultori nu știu exact cum stau lucrurile și vor fi dezamăgiți de sistem din cauza acestei lipse de cunoaștere să nu uităm că 2015 este o perioadă, sau ar trebui să fie o perioadă de tranziție și toate greșelile cu care ne confruntăm nu trebuie considerate greșeli, pentru că nu e clar dacă aceste viitoare greșeli vor fi făcute uh, intenționat sau pur și simplu pentru că persoana nu are clarificările necesare Poate că a întrebat ceva și n-a primit un răspuns exact. Și vorbind de dezvoltarea rurală, cred că ar trebui să ne gândim la descentralizare. Ar trebui să acordăm mai multe drepturi regiunilor și comunităților locale, pentru că ele știu mai bine de ce au nevoie iar uh, dezvoltarea rurală centralizată nu duce la rezultatele dorite întotdeauna. Comisia ar trebui să dea semnale mai bune fermierilor care nu sunt activi, cei care concep sisteme birocratice, în multe cazuri sunt și ei proprietari de pământ și cei care sunt fermieri agricultori activi și trăiesc numai din agricultură, de foarte multe ori sunt uh, furioși văzând că cei care fac și agricultură și o, uh, o uh, muncă administrativă primesc plăți mai mari decât cei care trăiesc doar din agricultură. De aceea ar fi foarte bine dacă comisia ar putea să clarifice lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mr. Smith, domnul Smith. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc celor doi vorbitori, mai ales uh, colegului meu care vine din uh, Scoția și care a vorbit într-un fel de engleză destul de comprehensibilă și vreau să sper că și eu sunt la fel și explicațiile de la comisie sunt satisfăcătoare privind simplificarea, apropo de ce se poate face și ce nu se poate face. Uh, s-au făcut o serie de alegeri politice în ce privește PAC și este așa cum este. Nu putem evita răspunderea pe care o avem, pentru că și noi am complicat lucrurile, uh, iar administrarea PAC-ului uh, ține și de noi în parte. Deci avem datoria colectivă să analizăm structura PAC, nu numai cum este administrată, pentru că administrarea reflectă alegerile politice făcute. Mă voi concentra doar asupra unui aspect unde put, cred că putem să facem ceva, diferitele tipuri de audit care se fac. Cred că este o recomandare cheie uh, care a fost prezentată în revizuire. Sunt cinci nivele diferite de audit. Na, Uh, este cel intern, național, regional, uh, organismul de certificare și uh, curtea de conturi și cel european. Sunt forme diferite, sisteme IT diferite. Deci comisia o să joace un rol foarte important aici, să sperăm, și va fi susținută. Aici avem nevoie de uh, conducere, nu în ce privește armonizarea standardelor de audit. Și dacă o organizație a fost auditată de o anume organiz- organizație, ar trebui să fie respectat acest lucru. Pentru că aici trebuie să evităm duplicarea auditurile mm, se fac la momente diferite, după programe diferite, după standarde diferite, deci ar trebui să revendiem problema. Ar trebui să fim atenți la următoarea reformă PAC. Uh, noi am găsit o manieră de a subvenționa profiturile supermarketurilor, deci trebuie să ne gândim foarte bine ce vom face în viitor. Mulțumesc! mulțumesc, spune domnul Des, mulțumesc și celor doi intervenienți. Domnule Bengele, mă, mă bucur că ați spus că comisarul uh, Hogan și, Timmerman, și domnul Timmermans, cred că și Juncker, vor simplificare, dar acum constat că dacă l-am fi avut pe Phil Hogan în ultimul mandat, discuția ar fi fost în plus vă dau dreptate că nu este responsabilă Europa pentru toată birocrația din lume și nici Comisia, dar nu mai pot să-mi dau seama cine e responsabil și de aceea tot trebuie să întreb. Este oare Comisia? Suntem noi? Sunt statele membre? Sunt regiunile? N-aș, spune, n-aș pune sub semnul întrebării reformei. Nu putem face asta, dar pentru la anul trebuie să discutăm care sunt micile modificări posibile la regulamentul de bază pentru a aduce o simplificare. Nu înțeleg de ce aplicarea s-a făcut altfel, domnule Megele. Dor, voința noastră politică a fost să existe 30% ecologizare, ca și, dar ca și uh, agricultorii să renunțe la cei 30% și să aibă măsuri de, me- de, uh, de ecologizare la nivel național. Acum nu se mai poate acest lucru. De ce să nu le dăm dreptul? De ce Comisia nu acționează rapid când este vorba de a clarifica chestiunea privind elementele de peisaj, uh, culturile, uh, culturile mixte și așa mai departe? Este nevoie de decizii rapide. De ce la factorul 0.7 uh, uh, de ce nu acționează uh, comisia, pentru că ce se face este departe de realitate. De ce nu se face o derogare pentru primii 15, primele 15 hectare pentru toată lumea? Comisia ar putea face asta repede. Aș vrea să spun de asemenea, Jim Nicholson are dreptate. Din cele trei instituții, Parlament, Comisie și Consiliu, Parlamentul a făcut cele mai bune propuneri pentru agricultori. Consiliul și Comisia au înrăutățit uh, propunerile și aș putea să vă dau exemple, doar nu mai am timp. Și încă un lucru aș vrea să-l mai spun foarte clar. În urmă cu 52 de ani am intrat în politică din entuziasm pentru Europa. Dacă aș fi astăzi iarăși tânăr, m-aș, uh, aș emigra în, în Brazilia și aș face acolo o agricultură fără politică agricolă comună.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 Mă bucură foarte mult uh, contribuția pe care am avut-o și discuția care are loc aici. Simplificarea este un subiect despre care vorbește toată lumea, dar pentru care avem, cu, avem multe definiții diferite și cred că definiția comisiei este diferită de definiția mea și definiția mea e diferită de definiția fermierilor de pe teren. Aveți dreptate, domnule președinte. Mai devreme ați avut dreptate când ați spus că la reforma anterioară toată lumea spunea trebuie să simplificăm, simplificăm, simplificăm. Și ce am făcut? Când am simplificat, am răutățit lucrurile. Asta e realitatea. Noi stăm de vorba aici, dar agricultorii pe teren, indiferent unde se află, se confruntă cu aceste probleme care au fost provocate de faptul că s-a înrăutățit procesul în urma simplificării noastre. Și vreau să spun comisie că dacă, dacă nu se face referire la uh, regulamente, n-are rost să vorbim despre simplificare. Și nu cred că domnul uh, în, și, și nu cred că reprezentantul comisiei și-a dat seama de acest lucru, dar ce spune domnia sa, bine, nu zic neapărat că s-a făcut o treabă de mântuială, dar ne-am oprit la jumătatea drumului. Bine, poate că e mai, mai bine puțin decât nimic, dar până la urmă cred că nu vom ajunge la rezultatele dorite. De exemplu, formularul AX, vi se pare bun? Nu e prea complicat oare? Poate ar trebui să ne întoarcem la Uh, masa de lucru. Și așa cum s-a spus domnul Dorman, putem să facem lucrurile mai bine. În ziua de astăzi, sunt sigur că putem să îmbunătățim lucrurile, nu-i așa? Și spun comisiei, cu tot respectul, știu că vreți ca Parlamentul uh, să facă un raport de inițiativă, deci uh, Uh, uh, să-și pună gâtul la bătaie, dar trebuie să facă și comisia mai multe înainte să facem noi asta, fiindcă pe mine nu m-ați convins că asta este calea ce trebuie urmată acum. Czy ja dobrze zrozumiałem, że chodzi o pan... Mulțumesc. Am înțeles eu bine că vorbeați despre regulamentele de bază și despre faptul că nu se poate, nu putem avea simplificare fără să, schimbe, să schimbăm regulamentele de bază? Asta vreau să, să spuneți? Da, asta vreau să spun. Pot să Buda. Da, mulțumesc. Domnul, domnul foarte mult că domnul Dezna a plecat în Brazilia și rămâne aici pentru că politica agricolă comună ar fi apărut oricum și avem nevoie de experiența dânsului uh, pentru a face ceea ce trebuie. este clar că avem nevoie de o hrană sănătoasă și sigură și accesibilă asta este indiscutabil pentru toată lumea și în același timp sigur că avem nevoie de această reformă mă rog a politicii agricole comune și trebuie să vedem ce putem face astfel încât ea să fie până la urmă um, accesibilă uh, fermierilor pentru că așa cum spunea un uh, antevorbitor mai, uh, mai devreme se pare că uneori aceste proceduri sunt făcute pentru a fi uh, simple și accesibile nu pentru fermieri ci pentru funcționarii care le aplică aceste reguli și de aceea eu cred că trebuie să avem în vedere această simplificare să fie făcută pentru fermieri. sunt de acord cu ce spunea domnul pack că într adevăr frica are un rol foarte mare în ceea ce înseamnă și această politică agricolă comună. la mine în țară se spune că frica păzește pepenii dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că legislația trebuie să fie flexibilă trebuie să fie previzibilă pe de o parte pe de altă parte trebuie să fie accesibilă și mai ales să nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului pentru că aici cu toții suntem la, uh, la masă pentru a face ceea ce este bine pentru fermieri pentru că am fost și la urma urmei înainte de a fi fermieri înainte de a fi politicieni suntem consumatori și dacă nu ne ocupăm de ceea ce înseamnă această accesibilitate la o hrană ieftină și sănătoasă n am făcut uh, absolut, nimic. de aceea domnule președinte apreciez foarte mult uh, ceea ce spuneați dumneavoastră să venim cu un raport de inițiativă din partea parlamentului să într adevăr să punem degetul pe rană chiar dacă domnule nicholson ne punem gâtul la bătaie ne punem pentru că de asta suntem aici de asta facem politică să ne punem gâtul la bătaie uneori când nu avem ce să facem uh, dar în același timp aș sugera comisiei să aibă în vedere în viitor de a stimula într o formă sau alta și fermierii care produc mai mult decât alții pentru că nu este totuna să ai un fermier care îți produce dacă iau vacile de, uh, lapte trei mii de litri uh, pe, vacă sau produce șapte mii de litri uh, pe, vacă. de aceea cred că trebuie să avem în vedere și o stimulare a productivității pentru, fermieri pentru că repet această linearitate uneori a subvențiilor sau plăților directe nu mi se pare foarte în regulă. mulțumesc. Panowie, <clears throat> macie maximum po 5 minute. Mulțumesc. Vă dau, uh, stimați oaspeți, 5 minute la dispoziție pentru răspunsuri. Ceea ce e destul de mult pentru audiere, să știți. Yeah. Thanks very much. Uh, when I look at the number of questions... Da, când, când, când văd câte întrebări au fost adresate 5 minute, nu e deloc mult. Dar mă rog, prima întrebare uh, se referea la tinerii fermieri. Eu nu am înțeles, um, sincer să fiu, care este situația în, în Croația. Deci, poate puteți să-mi trimiteți mai multe informații pe mail și așa putem, uh, vă, vă voi trimite mai multe informații. Comisia ar trebui să dea mai multe instrucțiuni clare. Da, sunt de acord, dar înțeleg că în momentul în care facem asta, <laughs> facem probleme, creăm probleme și instrucțiunile nu sunt pe placul tuturor. Trebuie să ajungem la un echilibru, deci dar chestiunea, bine, concretă este clară și ar trebui să vorbim în, la nivel bilateral. Domnule Dorfman, ați spus că stabilitatea e bună, dar cum să obținem stabilitate dacă tot schimbăm actele delegate? Eu am doar senzația că este nevoie de foarte multă nevoie de îmbunătățire în regulile de aplicare și că nu vom putea evita să schimbăm actele delegate și de punere în aplicare. Asta înseamnă că, da, se vor schimba unele lucruri, dar atâta timp cât nu dăm peste cap întreaga politică, stabilitatea va rămâne suficientă, atâta stabilitate uh, de care au uh, nevoie agricultorii pentru a se uh, obișnui. Ați spus că este nevoie de uh, bun simț câteodată. Dar noi, când verificăm programele de dezvoltare rurală ale regiunilor, vedem că pur și simplu uneori nu sunt respectate prevederile legale și noi trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că nu este aprobat un program care încalcă reguli din regulamentul de bază. De altfel, tocmai uh, suntem uh, pe cale să discutăm cu administrația din Tirolul de Sud Uh, și să um, discutăm tocmai despre o reuniune la care să punem la punct detalii. Cred că v-ați referit și la o astfel de acțiune în uh, intervenția dumneavoastră. Domnule Andriu, descărcarea și corresponsabilitatea între diferitele uh, comisii ale Parlamentului European este un subiect important. Vă felicit pentru faptul că pentru prima dată în acest an Comisia a propus uh, a elaborat un aviz care, care a fost luat în considerare de către Comisia Cont în formularea rezoluției de descărcare. Este ceva ce poate fi continuat în viitor pentru a ne asigura că ideile menționate își regăsesc, um, își găsesc drumul în acțiuni. Dacă nu, numai o parte din Parlament definește condițiile în care uh, Comisia se ocupă de buget. Și mi se pare un punct important. Eu nu am senzația, nu am sentimente diferite față de Comisia de Control Bugetar sau cea pentru Agricultură, dar trebuie ca ele să se armonizeze, pentru că dacă nu se ajunge la un dezechilibru care nu ne duce mai departe. Ich möchte nochmal auf eine Frage, die uh, hier angesprochen worden ist. Ich habe leider den Namen. Aș dori să mă mai refer la o întrebare care mi-a fost adresată. Comisia nu le spune statelor membre cum să își uh, prevadă prevederile de aplicare, cum să-și uh, prevadă formularele. Asta fac statele membre. Ce am făcut a fost că la Direcția Generală avem o unitate cu 15-16 oameni care n-au făcut nimic altceva în ultimele luni decât să facă consultanță pentru administrațiile naționale, astfel încât uh, să fie ușurată aplicarea plăților directe. Poate că nu toată lumea este de acord cu asta, dar ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi făcut asta? Rezultatul ar fi fost uh, o mare confuzie. Eu cred că s-au făcut multe lucruri, multe lucruri pozitive, pe care nu putem să uh, le punem sub semnul întrebării, numai pentru că în anumite situații lucrurile nu au ieșit așa cum își dorește toată lumea. Încă un element important, PAC este o politică bugetară, o politică de distribuție, nu este o politică de reglementare. Întotdeauna se creează o tensiune între uh, solicitările de gestionare a unui buget și uh, o reglementare cât se poate de simplă. Avem standarde diferite de audit între Comisie și Curtea de Conturi, asta și din cauza că avem obiective diferite, fiecare instituție cu obiectivul său. Însă pot să vă spun că Curtea de Conturi este o instituție complet independentă care își alege singură standardele și din experiența mea am văzut că orice încercare de a influența uh, Curtea de Conturi în vreun uh, fel pentru a-și adapta, alt, adopta alte standarde nu a dus decât la o respingere foarte clară. Fiecare instituție are dreptul să își aplice și să-și aleagă standardele. Ce încercăm însă este împreună cu Curtea de Conturi să uh, creăm un așa numit single audit approach, o abordare unică de audit, ceea ce înseamnă că no, Curtea de Conturi se bazează pe ce uh, elaborăm noi, noi ne bazăm pe autoritățile de certificare și așa mai departe, la diferitele niveluri. Dar ca să ajungem acolo, la fiecare nivel, calitatea trebuie să fie impecabilă. Pentru că dacă nu, Curtea de Conturi va spune nu ne putem baza pe nivelul interior, inferior și atunci va trebui să continue să tot verifice de-a lungul lanțului. Însă este un sistem care va necesita ani de zile de adaptare, muncă și uh, creare de încredere. Referitor la cele spuse de domnul Des, micile modificări într-un, uh, în regulamentul de bază. Sună bine, dar este dificil pentru că redeschiderea regulamentului de bază înseamnă că totul se poate renegocia. Deci, uh, de aceea ne întrebăm dacă acesta este subiectul pe care trebuie să-l abordăm acum. Poate ar trebui mai degrabă să ne gândim dacă și când vom vrea să facem asta. Apoi ați vorbit despre greening-ul opțional, despre ecologizarea opțională și faptul că prime, primii, primele 15, 15 hectare ar trebui să fie uh, excluse. Dar asta nu poate fi adus în uh, uh, conformitate cu regulamentul de bază fundamental. Legiuitorul așa a decis și noi punem în aplicare așa cum este prevăzut în regulament. Încă ceva pentru domnul Nicholson. People... E adevărat că definiția simplificării diferă de la persoană în alta. Eu am, m-am ocupat de simplificare de când a început doamna fisher strategia sa și e, i-am întrebat, pe, am vorbit cu fermieri și nu, nu le pasă ce definiție folosim, care e termenul. Ă, pe ei interesează povara, nu interesează de unde vine, de la PAC, ă, ă, legislație din domeniul veterinar și mai departe. Deci, discuția privind simplificarea cu fermierii nu are nicio noimă dacă nu are conținut, dar la nivel instituțional cred că trebuie să putem cădea de acord asupra unei definiții și să nu încurcăm borcanele solicitările de politici și solicitările de reducere a birocrației, fiindcă birocrația poate fi măsurată. Putem măsura costurile administrative ale procedurilor administrative și dacă ne limităm la asta și nu ne băgăm și la politici, atunci cred că am putea să înregistrăm deci, progres rapid. O să mă opresc aici. Altfel o, nu o să mai ajungeți la cină în seara asta. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Uh, o să o să iau de una iau răspunsul de la unde, de unde a terminat uh, colegul meu în cercetare ce simplificarea și importanța acesteia la nivelul fermierilor, la nivel european. E adevărat că fermierilor nu le pasă uh, care e termenul folosit. Ei vor ca lucrurile să fie mai simple. Să ei sunt îngroziți de ce va urma, de discuțiile care au loc uh, și nu le sunt de niciun folos acestea. În ianuarie primești unele orientări, apoi altele în februarie și, și interpretarea e alta. Asta a început la 1 ianuarie. Și una dintre marile provocări în ceea ce privește punerea la punct a unui nou sistem informatic, fiindcă ei au de obicei un, un, un, un uh, un sistem de prelucrare a datelor acolo. E mai simplu, dar noi schimbăm regulile, dar se schimbă regulile tot timpul. Eu nu spun neapărat că așa ar trebui să stea lucrurile, să avem să avem un sistem unic în Europa, fiindcă asta ar fi îngrozitor. Dar îmi place să cred că pe viitor, în momentul în care ne vom apleca asupra reformei PAC-ului, acesta va fi un, un proces uh, omogen nu un proces de tot felul de părți diferite, fiindcă singurul mod în care administrația PAC va fi bună, va fi garantat, va fi garantat prin sisteme informatice uh, adecvate. Și acestea vor fi definite și trebuie să avem și noi un rol de jucat aici. Cu toții avem un obiectiv comun dacă, uh, în Scoție cel puțin, dacă, vom, dacă am avea sisteme informatice de care avem nevoie, și am recunoaște diagrama pe care ne-ați arătat-o în raport. Eu am zis că asta e o, diagra- o diagrama uh, pentru construirea unui, unui submarin nuclear. Uh, Noi acum noi încercăm să rezolvăm și problemele structurii noastre proprii și avem nevoie de ajutor de la Comisie și de la Curtea de și de la Parlament, bineînțeles, pentru a putea să, face față, să facem față chestiunilor uh, respective pentru, pentru a putea pune în practică această idee că există responsabilitate partajată. Eu acum am unele îndoieli în ceea ce privește această răspundere partajată e cam unilaterală. Am vorbit despre faptul că avem nevoie de orientări mai bune tehnice. Eu mă referam atunci la, la definiția fermierilor activi. S-a spus uh, des, s-a vorbit des că, despre fermieri activi în, uh, în Scoția, fiindcă un sfert din terenul agricol nu este folosit pentru producție agricolă în Scoția. Și o mare parte a fost exclus înainte de, de la sprijin financiar. Și chiar dacă o mare parte este vorba de uh, teren în pârloagă, totuși există mici bucăți de producție care trebuie protejate. Am uh, crezut că putem rezolva asta cu uh, o rată minimă uh, de, stoc, de stocare, dar acest lucru a, de, a, a devenit insuficient acum și avem nevoie de altceva, ceea ce nu e o veste bună, fiindcă, fiindcă procesul devine destul de, comple, de complicat și dacă am, și de, pentru cap, captare și dacă ai un, un sistem de IT, ai nevoie, un sistem informatic, e nevoie de uh, un sistem de captare. Uh, în ce privește auditul, când am uh, redactat acest document, m-a surprins uh, volumul de audit uh, și mai ales pe, pe bucăți, bucățele și asta trebuie să fie schimbat. Avem nevoie de, de un audit mai clar. Am introdus un alt nivel de audit la nivel național. Deci, privește caracterul legal și reglementar poate s-ar putea prelua o bucată aici. Trebuie să, re, trebuie să reducem auditul, nu să-l sporim mereu. Din cauza costurilor administrative trebuie să, să menținem echilibrul, fiindcă fiindcă există um, această dificultate de aplicare a uh, a politicii agricole, agricole comune. Înțeleg că nu mai am mult timp la dispoziție. O să mă opresc aici. Vă urez, vă urez mult succes, fiindcă greutățile sunt acolo, dar trebuie să nu pierdem din vedere aspectele pozitive ale existenței unei piețe comune agricole. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult experților noștri. pentru informațiile suplimentare pe care ne au a oferit, care ne vor sprijini eforturile noastre de simplificare a politicii agricole comune. Vă mulțumesc tuturor! Activitatea noastră pregătitoare de mai, de, de mai devreme și discuțiile de astăzi cred că ne dau uh, și mai multe argumente pentru a cere Comisiei o simplificare. S-a înaintat un concept de reformă și acum a venit vremea să se revizuiască această propunere pentru a îmbunătăți competitivitatea agriculturii europene. Cel puțin uh, în legătură cu negocierile TTIP, dacă nu mai mult. Trebuie ca agricultura europeană să fie mai competitivă. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor oaspeților noștri pentru prezentări și vă urez o seară plăcută.